Deci mâine dimineață vom uh, aborda cele trei rapoarte de pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu aprobarea procesului verbal al reuniunii de data trecută, se adoptă punctul 3 de pe ordinea de zi. Anumite traduceri nu sunt disponibile. Bulgară, cehă, estonă, lituaniană, portugheză, slovenă, Puteți vorbi în schimb uh, neerlandeză, dar nu și, dispuneți și de interpretare în această limbă. Veți găsi în dosarele dumneavoastră rapoartele delegației care s-a deplasat în Portugalia Vă rog să citiți acest raport pentru că este foarte interesant și e important să vă faceți o idee despre a afla câte ceva despre această capitală culturală a Europei. Vă rog să nu vă uitați cartelele de vot mâine. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Punctul 4, cum spuneam, și ca atare îmi ofer mie însă cuvântul. Discutăm, deci, despre educație și formare programul Uniunii pentru Educație, Formare, Tineret și Sport. Așa cum știți, nu e prima oară când abordăm subiectul. În noiembrie 2011 deja Propunerea pentru formarea profesională a tineretului și pentru sport ne-a interesat. Acest program este prevăzut pentru șapte ani, începând din 2014. Primul schimb de vedere de la sfârșitul lunii mai Am exprimat atunci o serie de opinii în ce privește arhitectura și vizibilitatea programului. Mă refeream de asemenea la diversele sectoare pe care le abordează. Inclusiv discutam despre alocațiile minime pentru acest program. Discutăm textul care v-a fost distribuit. Vă rog frumos să îl citiți. Veți primi uh, o nouă versiune cu comentariile mele cele mai proaspete. În ce privește masteratele de tip Erasmus și dimensiunea internațională a programului Rolul țărilor vecinate, mă voi referi și la unele aspecte ce țin de administrarea și executarea, punerea în aplicare a programului. Am discutat deja despre multe programe, structura programului în acest... Cred că dispuneți deja de acest document. Veți primi pe internet o sinteză a prezentării mele de astăzi. Iată ce propune Comisia. Împrumuturi garantate pentru masteratele Erasmus. Comisia propune un sistem de garantare a masteratelor Erasmus. Uniunea Europeană ar uh, avea o garanție parțială pentru toți cei care studiază în condiții de împrumuturi preferențiale, ceea ce ar uh, permite tinerilor să studieze în străinătate cu, un astfel de, cu astfel de finanțare de bază. Termenul de mobilitate este cheie în ce privește toate tipurile de studii. Există deja sisteme naționale de finanțare a studiilor care vor fi completate prin acest nou instrument. Aceste prestații nu sunt întotdeauna exportabile, una da, uneori da, alteori ba. Sper că anumite state nu vor face pași înapoi în ce privește finanțarea studiilor în străinătate. Bursele normale Erasmus pentru scurse sejur adică ceea ce se cheamă credit mobility. E vorba de 6 sau 12 luni. Sistemul clasic Erasmus, prin urmare, nu se schimbă. Dar la, e vorba de nivelul licență și nivelul master. Nu înseamnă că atunci când ești student Erasmus îți faci integralitatea studiilor în străinătate și poți obține uh, credit și pentru un program Erasmus clasic. Nivelul licență și nivelul master sunt acoperite de sistemul Erasmus clasic. Elementul de noutate intervine strict pentru studiile de masterat efectuate integral în străinătate Uniunea Europeană nu oferă împrumuturi, dar Comisia oferă contracte cu instituții financiare care ele oferă împrumuturi preferențiale pentru acești studenți, nivel master. În schimb, Uniunea garantează o cotă parte din aceste împrumuturi în momentul rambursării. Comisia propune să garanteze 41.000 de împrumuturi pe an. Mm, împrumutul ar consta în circa 18.000 de euro pe an, iar pentru a acoperi garanțiile mm, în perioada 2014-2020 ar fi vorba de 800.000 de euro prevăzuți în acest program și garanțiile se acoperă din acest fond. Repet, perioada de referință este 2014-2020. Iată ce propune Comisia. Este o masă inertă de bani, dar altfel nu ar fi o garanție. Deoarece ne aflăm la începutul utilizării acestui instrument, bugetul total este de aproximativ 30 de milioane. Bugetul până în 2020 va crește până la a atinge maximul de 880 de milioane în 2020. Practic, încercăm să consolidăm Mobilitatea studenților, după părerea mea, este un lucru bun, dar merită încă discuții. La conferința de la Berlin, în marginea procesului de la Bolonia, în 2003, ministrii educației din Uniunea Europeană s-au pus de acord afirmând că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare, așa încât studenții să poată realmente profita de creditele și împrumuturile oferite la nivel național și în străinătate. Astăzi, în majoritatea statelor membre, susținerea pentru studii în străinătate corespunde la uh, acest obiectiv, însă accesul la acest tip de credite este extrem de variabil. Atunci când perioada de studii este mai scurtă, accesul la aceste credite este mai ușor. Avem acum însă în vedere șederi și de mai lungă durată în străinătate, adică un uh, parcurs de studii complet. Studenții nu trebuie să fie descurajați, uh, mai ales în sistemele naționale care sunt încă perfectibile. Câteva explicații sunt necesare. Întâi de toate, propunerea Comisiei nu e întru totul limpede în ce privește felul în care pierderile din din aceste împrumuturi vor putea fi recuperate în cea de-a doua parte a programului. Atunci când aceste pierderi intervin în cea de-a doua parte a programului. Nu sunt, nu dispunem de suficiente informații despre modalitatea în care, modalitatea concretă în care masteradele Erasmus vor fi organizate. E vorba de o coordonare a administrațiilor. În fine, nu există niciun sistem de control și monitorizare care să permită ca studenții să fie uh, urmăriți de la început și până la finele parcursului de studii. Lansez foarte multe întrebări și sper că și comisia mă ascultă cu maximă atenție. Potrivit propunerii comisiei, studenții pot primi un împrumut indiferent uh, unde vor să studieze, împrumutul va putea fi obținut în țara de origine. Însă aici trebuie să lămurim lucrurile. Tocmai pentru ca studenții să aibă posibilitatea să um, obțină un astfel de credit fie în țara de origine, fie în țara în care vor studia. Iată despre ce am avut de spus despre Erasmus um, Master. Acum, dimensiunea internațională. Noul program trebuie să încurajeze mobilitatea, cooperarea, formarea, în special în ciclul al treilea. Fie că e vorba de relații între statele membre, fie între state membre și state terțe. Propunerea Comisiei adună toate aceste programe sub uh, o cupolă unică, fie că e vorba de programe bilaterale sau Erasmus Mundus și așa mai departe. Personal sunt de acord cu această arhitectură simplificată a programelor internaționalizate. Acum, în ce privește relația cu țările terțe și, în general, cooperarea internațională, e vorba de cinci instrumente financiare externe folosite pentru a acoperi aceste programe. E vorba de cooperare și dezvoltare, instrumentele de vecinătate, instrumentele de ajutor, parteneriatele și uh, fondurile europene. În uh, linii generale s-au prevăzut 1,8 miliarde de euro pentru programele internaționale. Acesta reprezintă 2% din bugetul total pentru lista de instrumente pe care le-am citat. Regulile noului program se vor aplica la utilizarea acestor fonduri. Aici există asupra faptului că principiile, obiectivele, prioritățile acestor instrumente financiare trebuie respectate. În ce privește cooperarea pentru dezvoltare, nu poate fi susținută decât mobilita- mobilitățile studenților care vin din state terțe către Uniunea Europeană și nu pot fi finanțați uh, studenții europeni care ar merge să studieze în state terțe. Asemenea mobilități vor fi finanțate din alte instrumente. Uh, ca atare atrag atenția asupra criteriilor de atribuire și de utilizare a acestor uh, instrumente. Cred că dimensiunea internațională nu trebuie să se limiteze la studiile universitare. Noi ar trebui să dăm dovadă de mult mai multă flexibilitate, așa încât mobilitatea internațională să poată fi extinsă și celor care se află deja în câmpul muncii. E vorba în special de persoane din state terțe sau uh, țări vecine. Ajung acum la rolul țărilor vecine. Orientările generale ale Consiliului oferă posibilitatea țărilor vecine de a deveni partenere în cazul în care există acorduri bilaterale semnate cu Uniunea Europeană. Dacă această posibilitate e utilizată, asta înseamnă că toate posibilitățile și obligațiile de state partenere trebuie să îndeplinite. Apar astfel niște consecințe foarte practice pentru a participa la astfel de programe. Țările vecine trebuie să formeze o agenție națională. Apoi, trebuie să plătească un bilet de intrare, cum ar veni nu e limpede pentru mine dacă astfel de cheltuieli sunt rambursabile sau nu. În al treilea rând, niciun instrument al politicii de vecinătate al UE nu este uh, disponibil, ci țara în cauză va deveni parteneră și va accesa astfel fonduri. Prin intermediul unui acord bilateral, devii partener activ și ca participant uh, intri în joc pe picior de egalitate cu Uniunea Europeană, participând inclusiv financiar. Există diverse tipuri de activități, activități de descentralizare, de cooperare cu instituții partenere, de mobilitate. Există diverse posibilități de cooperare și aceasta firește pe baza unui acord bilateral. Sunt în favoarea ideii de a deschide această posibilitate și altor țări, încurajând oricare din aceste țări vecine să devină un partener de plin. Înțelegând prin aceasta că statele vecine vor trebui să asume o parte din costuri. Ajung acum la actele delegate și acte de implementare. Potrivit propunerii Comisiei, Uh, mă deranjează zgomotele din sală. Potrivit comisiei, planurile de lucru vor, se vor traduce prin acte de implementare și în acel moment se vor lua niște decizii la care noi nu participăm. Planurile de acțiune anuale trebuie să corespundă descrierii și finanțărilor descrise în actele delegate și trebuie detaliată pentru fiecare activitate prevăzută. Aceste programe de acțiune trebuie să corespundă criteriilor de evaluare, așa încât să poată obține o cofinanțare. Vă reamintesc că, potrivit articolului 290 din tratat, doar actele de implementare pot fi fixate. Multe din temele deja menționate, obiective, criterii de evaluare, nu vizează doar implementarea programului, ci și o serie de elemente suplimentare de adus programului. Ori acest lucru se întâmplă prin acte delegate prin intermediul articolului 291 din tratat. Vă atrag atenția că acest lucru este valabil și pentru Creative Europe, dar vom vorbi despre acest program ulterior. Mă refer acum la indicatorii de evaluare pentru program. Comisia a propus pentru fiecare obiectiv niște indicatori, o, evaluație, o evaluare după program acești indicatori trebuie să fie înscriși în temeiul juridic pentru ca programul să poată fi ancorat în mod solid. Ca atare, statutul juridic nu uh, ar mai putea fi modificat și anexele vor face parte integrantă din temeiul juridic al programului. Ați uh, auzit deja vorbim se despre uh, comisia programului. Comisia propune să existe uh, o singură astfel de comisie a programului în arhitectura acestuia, care ar acoperi diversele sectoare de educație și mobilitatea, dar ar acoperi inclusiv sectoarele tineretului și sportului. Programul va putea fi eficace decât dacă este gestionat de persoane care cunosc temeinic fiecare sector. Autoritățile naționale și agențiile care trebuie create am propus să discutăm despre acest aspect sub cupola subsidiarității și fiecare stat membru va fi responsabil de mijloacele uh, puse în aplicare pentru a gestiona programul. Pentru țările mai mici, o agenție este suficientă, însă pentru un sat ca Germania va fi nevoie de mai multe agenții. Însă n-ar trebui să cheltuim uh, mai mult decât s-a prevăzut pentru acest program. Fiecare stat membru va putea decide calea pe care o va urma. Și Consiliul este de acord cu această idee. Am avut chiar azi dimineață o discuție foarte interesantă cu reprezentanța ai Consiliului. Și pot să vă spun că ciprioții au vorbit în limba germană azi dimineață și am fost încântată. Sper că mă voi face la fel de bine înțeleasă și uh, fața dumneavoastră acum. Nu doresc însă să repet tot ce am spus și în ședința trecută aveți totul înscris. Acum, dacă credeți că există, uh, persistă întrebări sau dacă aveți comentarii de orice natură, e momentul să discutăm. Nu intrăm într-un miezul dezbaterii, cred că vom avea timp în septembrie și toate ideile pe care le aveți în ce privește ameliorarea din punctul de vedere al conținutului, al tuturor programelor Erasmus, Comenius și așa mai departe, vă rog să le înaintați doar după ce veți fi analizat propunerea mea scrisă. Acum, dacă sunt lucruri de uh, lămurit, sper că nu am uitat nimic important. Uh, recunosc că nu am discutat încă despre sport, însă doar un cuvânt despre tineret. Vom avea o linie bugetară proprie pentru acest sector. Sigur că nu sunt de acord cu faptul de a nu propune o astfel de linie bugetară. E clar că avem nevoie de un astfel de capitol bugetar și o zic încă de pe acum. Iată câteva cuvinte despre acest scurt raport. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I know that there is a Slovak translation here, but... Mulțumesc, știu că există traducere în limba slovacă, dar deoarece sunt mulți în picioare, nu o să mă pot asculta dacă vorbesc slovacă, deci mă exprim în engleză. Așadar, mulțumesc că um, eu sunt de acord în mare parte cu cele spuse de dumneavoastră adineauri. Mai întâi e nevoie absolut de un instrument pentru a garanta împrumuturile studenților. Eu cred că în ce ne privește ar trebui să, să privim acest instrument ca pe unul complementar. Complementar față de granturile care există deja și funcționează foarte bine. Ele nu ar trebui înlocuite, ci acest tip de împrumut ar trebui doar să vină în completare. De asemenea, tot la împrumuturi, noi aici în Parlament ar trebui să ne asigurăm că împrumuturile sunt benefice pentru studenți deoarece unii colegi se tem că acest nou instrument de garantare va înlocui uh, instrumentele care există deja în statele membre. Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și după multe discuții cu studenții am constatat că îi poate ajuta pe studenți, uh, chiar și cei care studiază pentru nivelul de licență sau de masterat. Dar ar trebui să ne asigurăm că condițiile în care se acordă împrumutul sunt favorabile, adică Cine garantează împrumutul? Cum se face rambursarea împrumutului? Ea ar trebui să înceapă doar după ce studentul își găsește un loc de muncă decent, cu un venit uh, convenabil, deci nu imediat după ce termină școala. Ar fi bine să poată funcționa așa, pentru că, dacă da, mulți studenți ar fi dispuși să își asume astfel de împrumuturi. Nu vreau să mai insist uh, la împrumuturi, am să trec la buget. Propunerea de a veni cu procente și nu cu cifre în acest moment mi se pare bună. Aici sunt de acord, însă ar trebui să creștem procentul alocat, așa după cum am spus de mai multe ori. Singurul lucru care mă îngrijorează aici este lipsa de flexibilitate, însă am înțeles ce ați spus, în legătură cu acea evaluare intermediară a programelor, să vedem cum funcționează ele și să implicăm și Parlamentul în caz că e nevoie de schimbări de structură și schimbări bugetare. Parlamentul ar trebui să fie implicat și să aibă ocazia cândva la mijlocul perioadei să poată interveni și să modifice ceea ce se va constata că e necesar. Apoi, în legătură cu bursele și cu sistemul de mobilitate, din punctul meu de vedere, ca reprezentant a unei țări cu venituri mici, ei bine, dacă un student de la mine vrea să meargă să studieze în străinătate, e foarte greu să trăiască din bursa pe care o primește în cadrul programului Erasmus, dar și în cadrul altor programe de schimb. Așadar, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim mai bine la suma pe care o primește studentul și dacă se poate, ar fi bine ca ea să fie adaptată la costul vieții, nu doar uh, din țara în care provine studentul, ci la costul vieții în țara în care se duce să studieze acel student. Mulțumesc, urmează Hanutacula. Doamna președinte, nu am încheiat intervenția mea. Vreau doar să iau o gură de apă. Dar am să încerc să închei rapid. În ce privește mobilitatea, sunt de acord cu propunerea comisiei. Ar trebui să punem mai mult accent pe școli, nu doar pe studenți. Și da, putem să îmbunătățim aici propunerea. În ce privește dimensiunea internațională a programelor de mobilitate, m-aș gândi aici la diplomele obținute prin Erasmus Mundus. Știu că acesta e un program foarte important și acum câteva săptămâni am și discutat cu studenții din Asociația Erasmus Mundus și ei mi-au spus că pentru ei e foarte important să se păstreze acest nume, această marcă, care deja are o tradiție. Am uh, constatat că există mai multe programe și e greu nu doar nouă celor din Parlament sau din instituții, nu doar nouă, ne este loc, ci și altora, cetățenilor și celor care nu sunt în Uniunea Europeană, le este greu să înțeleagă diferența dintre toate aceste programe. Așa că dacă acum renunțăm la acest nume bine cunoscut, Erasmus Mundus, le va fi foarte greu lor, celor care fac parte din asociație, dar și celor care și-au obținut diplome prin acest program să renunțe la acest nume. Deci ar trebui să avem în vedere acest lucru. Programul se adresează în special um, studenților europeni, însă are și o dimensiune internațională mai largă. Dacă vrem să ne răspândim cunoștințele, valorile, sistemul de educație, atunci cei care vin aici trebuie să fie siguri, să recunoscă ceea ce primesc și apoi să poată da mai departe. Deci e important să păstrăm brandul nostru. Mulțumesc foarte mult, sprijin cele spuse de dumneavoastră și uh, sper să putem continua pe această cale. Mulțumesc, urmează Hanutacula. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi țin să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Nu am multe de adăugat, aș spune însă pe scurt care sunt observațiile mele. Putem spune că propunerea comisiei se referă mai ales la învățământul superior. Mă întreb dacă nu ar trebui să ne gândim mai mult și la celelalte categorii să ne gândim uh, la mobilitatea elevilor sau la mobilitatea profesorilor din uh, sistemul de educație. Aș vrea, deci, să subliniez că este important să lărgim mai mult baza de participare. În ce privește țările terțe, din câte înțeleg eu aici, nu există aceleași posibilități pentru învățământul superior și pentru învățământul liceal, de pildă. Deci nu există un picior de egalitate. Am vrea ca cu aceste țări terțe să putem avea mobilitate și în uh, sectorul uh, profesional, de pildă, în învățământul profesional. Și, în fine, câteva cuvinte despre acest uh, instrument de garantare a împrumuturilor către studenți. Eu cred că Comisia nu a evaluat prea bine impactul pe care l-ar avea introducerea acestui instrument asupra sistemelor naționale deja existente. Ar trebui ca ele să poată fi reconciliate. Să studiem mai bine care va fi impactul acestui nou sistem european în raport cu sistemele naționale și cum ar afecta mobilitatea existentă la momentul de față. De asemenea, se mai pune și problema costului vieții. Dacă un student își găsește un loc de muncă unde nivelul de trai este mai ridicat decât în țara sa, sigur că el este tentat să se stabilească acolo. Țările mai defavorizate pierd. În ce privește sportul, se vine aici cu un model de finanțare care mi se pare că e depășit. Eu cred că e important să îmbunătățim propunerea. Avem nevoie, desigur, de propuneri concrete. politica în sine nu este credibilă dacă nu e însoțită și de măsuri concrete. Știu că trecem prin uh, vremuri dificile pe plan economic, însă eu aș sublinia importanța pe care o are sportul. Cred că Parlamentul European trebuie să sprijine sportul. Doamna președinte, vă felicit pentru prezentare. Nu mai am nimic de adăugat, uh, cu excepția celor câteva observații care au Comisia Europeană. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Și eu nu pot decât să susțin uh, toate cele propuse de dumneavoastră, doamna președinte. Vreau să o susțin și pe doamna Nedelova în ce privește condițiile de rambursare a împrumuturilor. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine la ele și ar trebui să le definim cât mai precis, pentru că uh, în funcție de ele, programul poate fi sau nu atractiv pentru studenți. Un lucru care mă îndumerește este ce se va întâmpla cu garanțiile. Ei, sperăm că nu va fi nevoie de utilizarea lor, însă în fiecare an punem deoparte bani pentru a garanta împrumuturi ce ar putea să nu fie restituite cu speranța că nu vom avea nevoie de aceste garanții și că toată lumea va fi cu minte și își va rambursa împrumuturile. Ce se întâmplă însă cu banii care rămân uh, neutilizați la finele anului? Putem să îi realocăm, putem să îi reportăm pe anul următor sau trimitem banii înapoi către statul membru? Cred că e o întrebare foarte importantă, pentru că vorbim despre aproape 180 de milioane pe parcursul întregului program. Deci, dacă nu avem nevoie de acești bani pentru a finanța garanțiile aici, poate îi folosim la alte programe. Haideți să ne gândim la acest lucru și să spunem clar ce se întâmplă cu banii. În ce privește uh, mobilitatea masteranzilor, ei bine, știu că um, aici uh, au existat mai multe discuții contradictorii și nu toată lumea era de acord cu includerea masteranzilor. Nu se înțelege prea clar din text, însă aceasta pare să fie intenția comisiei. Se pare că în uh, noul sistem e posibil includerea masteranzilor, însă va trebui să specificăm mai clar să nu existe dubii. Eu uh, întotdeauna am spus că avem nevoie de o legislație mai clară în care intențiile să fie clar detaliate. Mulțumesc. Președinte, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, o să trag eu concluziile. Petra, da, ai dreptate. Eu am spus în mod clar că trebuie să facem o diferență între Credit Mobility și Degree Mobility. Prima este pentru întreaga perioadă de studii, iar cea de-a doua se referă doar la împrumuturile pentru masteranzi. Deci se acordă doar pentru perioada studiilor de masterat. Dar dacă n-ai nevoie de uh, un împrumut pe 2 ani, poți să îl iei pe 6 ani și atunci te încadrezi la prima formulă. În al doilea rând, da, ai dreptate în ce privește garanțiile. Trebuie să știm ce se întâmplă cu banii alocați. În 2014 nu vom avea nevoie de nimic, în 2015 de asemenea nimic. Poate că prin 2016-2017 ne vom regăsi cu mulți bani strânși și atunci se va pune întrebarea ce facem cu acești bani? Îi ținem pentru a finanța alte programe? Putem face acest lucru? Și sperăm ca domnul care reprezintă Comisia astăzi să ne răspundă. Și aș uh, reveni la distinția dintre cele două categorii de mobilitate. Nu e o distinție între nou și vechi, sistem nou sau sistem vechi, pentru că nu dispare un sistem pentru a fi înlocuit de celălalt. Ele vor exista în continuare. Cât privește sportul, am uh, spus și data trecută, spun și acum, mă bucur că am reușit să obținem cât am obținut, însă noi am uh, dori să existe un sprijin mai larg pentru sport. Am vrea un angajament mai puternic, asta dorim să obținem să putem asigura parteneriate și cu companii private care să vină cu fonduri pe care noi nu le avem. Și încă un lucru pe care am omis să-l menționez mai devreme. Când uh, mă uitam pe lista cu puncte problematice, mi-am dat seama că există o problemă pe care n-am abordat-o data trecută. Ce se întâmplă cu TVA-ul? Să zicem că avem un program și oamenii uh, își uh, trimit uh, facturile pentru deplasările cu taxi sau cu alte mijloace și peste tot unde apare TVA-ul, acesta trebuie să fie scăzut și trebuie plătit. Însă comisia și-a dat seama între timp că nu e corect să procedăm așa și a modificat uh, sistemul. Așa că acum vreau să subliniez că TVA-ul nu ar trebui să fie inclus între cele pe care le plătim. Deci ar trebui să existe o scutire pentru TVA. Există o scutire fiscală, o scutire de la plata contribuțiilor sociale și acestea se aplică agențiilor sau organismelor care joacă un rol intermediar, pentru că banii nu ajung direct la beneficiar, ci sunt uh, trimiși prin intermediul autorității locale. Aici, sigur că se aplică principiul subsidiarității. Dar fiind însă că guvernul cipriot e reprezentat aici la nivel înalt, poate că ne poate lumina sau poate îi transmite Consiliului că ceea ce se plătește aici, dacă este scutit de plățile sociale, atunci poate ar trebui ca și TVA-ul să aibă același regim. Pentru că dacă nu scutim um, fondurile de la aceste plăți, ce mai rămâne? Știu că e vorba și de principiul substerității, însă Comisia cred că ar trebui să ia poziție și să ne spună cum să procedăm. Bun, am auzit multe întrebări ridicate aici. O să dăm cuvântul Comisiei să ne răspundă. Domnule Gheorghe, vă rog. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor, vă mulțumesc tuturor. Într-adevăr, au fost o serie de întrebări, voi încerca să le răspundem uh, tuturor și dacă nu reușesc, voi încerca din nou. Cu punctul de început referitor la mobilitate, um, acolo ați uh, spus foarte bine și sunt de acord și cu ce a spus doamna uh, Nevedova referitoare la complementaritatea împrumuturilor și granturilor. Când vorbim de uh, mobilitatea creditelor, e vorba de granturi și când e vorba de uh, mobilitatea diplomelor, atunci e vorba de împrumuturi, să nu le încurcăm. Încă un lucru care este foarte clar um, explicat în documentul dumneavoastră și în întrebările eurodeputaților care au intervenit este ce se întâmplă cu banii care sunt uh, alocați pentru această garantare. E bine, aceștia rămân acolo, în acel program. Pentru că managementul se va face prin FIE uh, și, bineînțeles, durata împrumuturilor va fi mai lungă decât cea a programului, pentru că împrumuturile se vor acorda uh, că uh, vor uh, exista um, un an sau doi ani de studiu, perioade de vacanță și după care va um, um, urma o perioadă de rambursare destul de lungă, între 15 și 20 de ani. Deci banii trebuie să rămână acolo pentru a putea veni în ajutorul acestei garantări pentru a putea susține. Cât despre discuțiile referitoare cu, uh, la regulamentul financiar, uh, Orice bani care sunt alocați pentru această susținere a garantării vor reveni la acest instrument. Acest lucru a fost discutat între um, Parlament, Consiliu și discuție în cadrul regulamentului financiar. Deci trebuie să fim clar, banii vor fi transformați către FEI și, bineînțeles, banii vor trebui să rămână acolo să rămână acolo pentru o perioadă mai lungă decât cea a programului, pentru că altfel nu va exista un sprijin pentru această garantare. Cât despre noul mecanism de coordonare și volumul de muncă pe care l-ar antrena acesta, am făcut un studiu de fezabilitate și uh, multe dintre concluzii au fost agrate cu o singură excepție. N-am fost de acord cu una dintre concluziile studiului de um, uh, fezabilitate și anume că Comisia ar trebui să se ocupe de desfășurarea acestui, de acestei facilități, de acestui mecanism. Acest lucru ar duce la costuri administrative suplimentare. Modul în care va fi gestionat e destul de simplu. E vorba de FEI, acesta va face uh, gestionarea și apoi vom avea o serie de intermediari financiari, dar asta nu înseamnă că nu există control. Bineînțeles că va exista o formă de control. În primul rând, cel care solicită împrumutul, intermediarul uh, financiar, trebuie să se asigură că studentul respectiv este înscris într-un program de master într-o țară uh, alta decât uh, cea de origine și dacă împrumutul este pentru o perioadă de 2 ani, este o posibilitate în multe țări, după cum știți, unele programe de master durează 2 ani, cea de-a doua tranșă a împrumutului nu va fi trasă dacă nu primul an nu a fost încheiat cu succes, astfel încât să se asigure că, mm, într-adevăr, studentul studiază acolo. Apoi, referitor la întrebările, spune, întrerupe președinta, cine verifică dacă, într-adevăr, studentul a avut succes? Intermediarul financiar. Acesta e cel care controlează. Pentru că acesta este cel care acoperă riscul, cel care se expune riscului dacă um, studentul n-a încheiat cu succes primul an, riscul uh, de neplată este mai mare. Apoi, um, întrebări au mai fost adresate referitoare la alocarea um, acestor împrumuturi, astfel încât să fie disponibile um, unui public cât mai larg. Și Ă, noi am ă, propus că singura garanție pe, de, de care ar trebui să, pe care trebui să o prezinte intermediarul financiar ar fi tocmai acest, acest lucru și faptul că studentul este înscris. E singura condiție astfel încât programul să fie disponibil tuturor. Bineînțeles, programul trebuie să fie de asemenea echitabil, să aibă un aspect de uh, incluziune socială, dar bineînțeles că trebuie să existe și garanții, pentru că altfel nimeni nu se va ocupa de aceste programe. Deci trebuie să ne asigurăm că acele condiții referitoare la clauzele de rambursare, de perioade de vacanță și așa mai departe, să fie echitabile de punct de vedere social, dar suficient de atractive pentru ca intermediarii financiari să se implice în proiecte, pentru că altfel vom avea un proiect extrem de bun pe hârtie, dar pe care nimeni nu-l va aplica și suntem de acord și cu obiectivele acestui exercițiu. Apoi au mai fost niște întrebări referitoare la compatibilitatea dintre acest împrumut pentru studenți și programele naționale. Ideea este că trebuie să fie compatibilitate de plină. Uh, avem o serie de programe naționale care funcționează foarte bine, dar bineînțeles că este o diferență când e vorba de nivelul european și tocmai de aceea ar trebui să intervină acest program. Ultima întrebare pe care o adresați în uh, documentul voastră este referitoare la locul unde ar trebui să solicite studentul împrumutul și aici trebuie să fim atenți să nu uh, venim în detrimentul principiului de tratament egal. Um, studentul trebuie să poată solicita împrumutul oriunde, să nu există criterii de discriminare uh, pe bază națională. Dar dacă e vorba de locul de reședință sau cel de cel unde studiază, trebuie să vedem exact unde se va face lucru pentru a fi o propunere mai concretă. Și apoi când vorbim despre complementaritate între împrumuturi și uh, granturi, întrebarea s-a pus referitor la nivelul împrumuturilor. Și vom propune ca atunci când se face referință la costul vieții, uh, să fie vorba de cel al țării unde se studiază, nu al țării de origine al studentului. A trebuit mai să existe un factor de corecție pentru a proteja studenții care pleacă dintr-o țară unde costul vieții este mai redus în alta unde acesta este mai ridicat. Asta va fi inclus în programul actual și vom propune și pentru programul viitor. S-a mai pus problema uh, Um, învățământului superior în contradicție cu celelalte sectoare. Noi considerăm că aici este vorba de un program care încearcă să adreseze în mod holistic toate sectoarele unde e vorba de formare, de educație, chiar și cele de uh, educație non-formală, informală. informală și bineînțeles că unele dintre mm, aspecte nu se aplică decât uh, pentru învățământul superior. Când vorbim de mastere comune, clar, e vorba de învățământul superior, pentru că nu există astfel de programe în celelalte sectoare, dar asta nu înseamnă că nu le luăm în considerare și pe celelalte. Și apoi, um, elementele specifice pentru cooperarea internațională. Uh, Trebuie în acest moment să preluăm uh, programele care au succes la nivelul cooperării internaționale. Mm, asta la nivelul învățământului um, universitar, pentru că nu avem astfel, astfel de programe în alte sectoare. Când e vorba de Um, învățământul uh, universitar și de cel vocațional, trebuie să fim foarte atenți aici. În acest moment, în propunerea pe care o discutăm, dar și în uh, propunerile discutate în uh, Comisia de referitoare la instrumentele internaționale, se face um, mențiune la învățământul um, superior, dar nu se vor mai aluca alți bani acolo, trebuie găsiți în altă parte ori să alocăm mai mulți bani pentru învățământul superior. tipul de creștere pe care Comisia a propus-o pentru dimensiunea internațională nu este la fel de ambițioasă ca tipul de propuneri și de creștere pe care l-a propus pentru programul în ansamblu său. Pentru programul în ansamblu e vorba de 70%, pe când dimensiunea um, um, internațională implică o creștere de doar când e vorba de resurse internaționale, trebuie să ne asigurăm că promovăm această creștere. Apoi, când e vorba de realitatea din uh, domeniul învățământului superior și cel al uh, învățământului uh, vocațional. e bine, când e vorba de universități, acestea sunt oarecum similare peste tot în lume și au capacitatea de a coopera și asta la nivel uh, european, dar și în afară. Dar când e vorba de învățământul vocațional, peisajul e mult mai fragmentat și asta trebuie luat în considerare. Și la Consiliu s-a introdus această uh, noțiune de cooperare, nu neapărat de mobilitate. Adică uh, parteneriatele în învățământul vocațional ar putea să includă și țări din afara Uniunii Europene. Și poate că acest lucru ar fi mai util. Uh, pentru că e vorba de o cooperare mai structurată și atunci acest sector al învățământului vocațional ar putea să asimileze acest tip de uh, parteneriate și să le, le asimileze. Cât despre um, abordarea general parțială. Ați deschis foarte bine această um, situație. Pe de-o parte, s-a făcut un efort foarte mare pentru creșterea capacității administrative pentru gestionarea fondurilor europene și, după cum spuneți dumneavoastră, mai e vorba și de plata pentru a participa. E vorba de o decizie politică uh, și cred că ar trebui să fie făcută la fel de clar ca și în documentul dumneavoastră, și anume e vorba de o soluție care implică și niște costuri. Partea care îmi place mie cel mai mult e vorba de măsurile de pune în aplicare. Aici cred că e vorba mai mult de regulament. Și asta se aplică și în uh, regulamentul financiar, și anume programele anuale, trebuie să fie hotărâte prin măsuri de punere în aplicare și eh, există câteva definiții pe cât poate fi declar uh, ehm, regulamentul financiar referitor la aceste programe de lucru, dar când vorbim de obiective, nu ne vom referi la cele specifice ale programului, care trebuie definite prin uh, acte delegate sau legislație. Vorbim de obiectivele specifice ale programului de lucru, nu politica în general, ci de obiectivele specifice ale programului de lucru și, după părerea noastră, e foarte greu să ai un program de lucru dacă nu ai niște obiective. Bineînțeles, um, obiective trebuie hotărâte de factorii de decizie politică, dar după aceea ele trebuie transformate în obiective operative, concrete. Acestea trebuie să facă parte din programul de lucru și de aceea considerăm că programul de lucru ar trebui să treacă prin procedura clasică de comitologie. Cât despre comitet, acesta la fel aici se vor aplica mm, prevederile legate de mm, comitologie, despre taxare, da, trebuie să ne asigurăm că nu este impozitată mobilitatea. Apoi, în ceea ce privește finanțarea privată, um, Mm, lucrurile sunt destul de clare, uh, așa cum sunt prezentate în text, că despre autoritățile naționale și agențiile naționale am discutat acest lucru și data trecută. Aș vrea să fac un comentariu pe care l-am făcut și data trecută, dar voi repeta. Indiferent de situația financiară și de soluția financiară găsită și indiferent dacă e vorba de subsidiaritate sau nu, tot ne trebuie să ne asigurăm cel puțin că chiar dacă nu există un singur organism de coordonare, să existe totuși un mecanism de coordonare ca să poată fi posibilă um, o implementare uniformă în cadrul unui stat membru. Poate să fie vorba de, agenție, de agenții naționale diferite, care fiecare să răspunde de o parte a programului, dar in, foarte important ar fi să existe cel puțin o coordonare, un mecanism de coordonare, astfel încât regulile de mobilitate să fie uh, aplicate consecvent în întregul învățământ superior și așa mai departe, nu vom uh, încerca să obținem uh, simplificare, altfel vom ajunge la complexitate și nu la simplificare. Sper că am parcurs um, problemele, dacă va fi nevoie să iau cuvântul din nou, voi face. Mulțumesc! Wir werden Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Corel. În luna septembrie vom avea din nou ocazia să dezbatem intensiv de data aceasta pe conținut uh, acest program pe care ne-l dorim cât mai vizibil. Știm cu toții că proiectul meu de raport va fi făcut public în septembrie și atunci toată lumea va avea posibilitatea de a introduce amendamente. Sigur, dacă va fi cazul. Așa încât să-l putem adopta în noiembrie vom avea onoarea de a întâlni președintele, ehm, șeful președinției eh, chiar mâine. Închidem dezbaterea marginea acestui raport și v-aș ruga să utilizați toate documentele pe care vi le-am pus la dispoziție pentru a medita, a reflecta asupra acestui program. Aș dori să eliberăm după amiaza de mâine. Dacă putem accelera lucrările noastre, așa cum unii dintre dumneavoastră mi-au solicitat deja, aș dori să um, eliberăm, deci să anulăm ședința de mâine după amiază. Mulțumesc. Revenind la ordinea de zi, trecem la punctul 5, programul Europa Creativă, Creative Europe. Îmi cer scuze comisie că nu sunt suficiente locuri în sală. Uh, Uh, ca atare îmi cer încă o dată scuze, dar uh, rog comisia să facă loc uh, colegilor dumnealor. Cea de-a doua echipă a comisiei. So. Everybody, especially the visitors, please take a seat or... Vă rog să luați loc, în special asistența, vă rog să luați loc sau să părăsiți sala, spune președinta. Vă rog să luați loc. Prea bine. Continuăm cu ordinea noastră de zi și e pentru prima oară că dezbatem programul Europa Creativă, Creative Europe. Doamna Costa este raportorul nostru și vom um, am, am, am organizat practic o audiere care a făcut foarte multe valuri în întreaga Uniune Europeană. Și aș dori să vă reamintesc trei puncte. Trebuie ca toate aspectele să fie uh, luate în considerare. Primul rezultat al audierii. Al doilea rezultat. E important să nu se piardă reperele deja stabilite, în special programul media. A treia concluzie a audierilor. Programul trebuie să țină seama de importanța sectorului fără scop lucrativ și să nu se concentreze în mod exclusiv asupra proiectelor comerciale. Iată trei concluzii ale ultimei noastre reuniuni um, care a inclus și audiere. Doamna Costa, cu uh, eforturile cuvenite. Vă rog să ne prezentați primele dumneavoastră concluzii și e adevărat că ne confruntăm și aici cu problema acte delegate, acte de implementare. Are cuvântul doamna Costa. Mulțumesc. Cred că programul Creative Europe se înscrie într-un scenariu de transformări masive am avut mai multe reuniuni la nivel european, în special cu Comisia. Eu personal m-am întâlnit cu cetățeni atât din țara mea cât și din alte state membre și sunt perfect conștientă că și Comisia a depus eforturi susținute pentru a propune un text. Încercăm să implicăm cât mai multe sectoare, nu doar cultura și media. Doresc întâi de toate să mulțumesc colegilor cu care am discutat în manieră poate informală. În orice caz, m-am întâlnit și cu raportorii din umbră, cu secretarii comisiei și le mulțumesc tuturor pentru contribuții. Aș dori să evoc doar două elemente. Întâi de toate, haideți să ne amintim că acest program Europa Creativă, această propunere a Comisiei, practic, pe lângă programul Erasmus pentru toți și în plus față de orizontul 2020, s-a constituit pentru a ameliora bugetul pentru aceste sectoare în anii care vin. Iar pentru noi acesta este un semnal care nu trebuie contrazis nici aici în Parlament, ci nici de către Consiliul de Ministri. Trebuie să ne asigurăm de o coerență a strategiei Europa 2020, inclusiv în domeniul cercetării, educației și culturii. Competitivitatea Europei se bazează pe o creștere inteligentă și durabilă și semnalele pe care eu le primesc mi se par pozitive. În al doilea rând, acest program comportă unele aspecte deosebit de interesante, deoarece formalizează oarecum unul dintre sectoarele importante, integrează în paralel cultura și industria creativă. Ori acesta este un aspect foarte important pentru comisia noastră. Practic, noi am lărgit uh, area de aplicare la 12 sectoare. Arhitectură, muzee, uh, edituri, o seamă de astfel de sectoare care ar putea beneficia de program și care reiau toate aceste tematici într-un program de ansamblu. O a treia observație, dacă îmi permiteți. Suntem în faza uh, în care trebuie să ne confruntăm cu două provocări majore. Era digitală, pe de o parte, tehnologia care transformă întregul sector audiovizual, industria întreagă se modifică, inclusiv producția, inclusiv consumul, exploatările de săl de cinema bunoară. Și, pe de altă parte, E bine, cea de-a doua provocare se investește mult, în, atât în domeniul public cât și în cel privat, în ciuda efectelor crizei. Și, prin urmare, consumăm tot mai mult. utilizatorii constată o prezență tot mai abundentă a produselor culturale. Și e adevărat că avem nevoie de aceste noi posibilități de consum. E adevărat că producția este una de bunuri imateriale și încercăm să ameliorăm nivelul cultural al tuturor. În acest fel, realizăm o um, sinergie între diversele sectoare. Acest sector reprezintă 5% din PIB-ul european. Și mii și mii de oameni lucrează în acest sector. Trebuie să ne gândim la ei. Sectorul este în permanentă transformare și aceasta este o provocare chiar și pentru întreprinderi. Comisia Jurii în acest moment lucrează pe această problemă extrem de complexă a drepturilor de autor. pentru că dorim relansarea principiului remunerării creației de opere, oricare ar fi ele, de bunuri culturale. Încercăm să vedem cum toate aceste bunuri culturale pot fi făcute cât mai accesibile. Și impresia mea este că pe lângă propunerea comisiei, în multe state, inclusiv în țara mea, ne confruntăm cu mai multe riscuri. Publicitatea se interesează foarte puțin de acest sector. Oamenii cumpără tot mai puține televizoare. Asta înseamnă că Europa trebuie să fie conștientă că finanțările nu sunt suficiente. Un miliard de euro pentru perioada de șapte ani pentru mine este un minim. În niciun caz, fondurile nu trebuie reduse. O ultimă observație. Și vă redau așa cum arată în textul Creative Europe. Se spune că prin acest program trebuie să respectate temerile juridice. Tratatul de la Lisabona, dispozițiile UNESCO și așa mai departe. Deci trebuie să ținem seama și de programele integrate la nivel comunitar. Acest aspect trebuie în continuare consolidat. Insistăm în special asupra unui obiectiv și luăm în calcul provocările economice și industriale, toate acestea sunt importante, dar acestea sigur nu poate constitui uh, orizontul politicii culturale europene. Din diversele întâlniri, precum și din audieri, au reieșit câteva elemente importante. dimensiunea orizontală, valoarea intrinsecă a culturii, datoria de a proteja diversitatea culturală și lingvistică, precum și patrimoniul comun, sunt toate elemente decisive care trebuie integrate și în acest text, care E adevărat, acordă un spațiu larg economiei, însă, din punctul meu de vedere, nu este suficient. Aspectul de competitivitate nu uh, acoperă întregul domeniu. Sigur că atunci când vorbim de integrare, nu putem doar să ne exprimăm dorința ca acesta să se întâmple mă gândesc la agenda digitală și la alte aspecte, trebuie prevăzute măsuri, instrumente care să permită o fază uh, ulterioară a acestei uh, integrări. Nu putem doar face aluzie la astfel de resurse. Uh, nici în orizontul 2020, nici în agenda digitală. Aceste măsuri nu figurează. Termenul cultură a dispărut într-o serie de astfel de instrumente și um, prin amendamentele pe care noi le introducem în alte comisii, sigur, încercăm să facem tot ce ne stă în putință, dar trebuie să insistăm ceva mai mult și să subliniem aspectul transversal al culturii. Există anumite elemente care au reieșit din audieri și diversele întâlniri pe care le-am avut. E adevărat că diversele sectoare se confruntă cam cu aceleași provocări. Anumite programe trebuie fuzionate, cum e programul Cultură și Media. Acestea trebuie integrate în Europa Creativă și efortul Comisiei este unul important. Iată de ce vreau să adresez o primă întrebare. Finalitățile, modalitățile de punere în aplicare a programelor sunt toate diferite. Pe de o parte, este sectorul media și, pe de alta, cultura creativă. Sigur că există interacțiuni între programe și uneori există o contaminare, o interferență între ele. Însă, ca structura programului, eu una aș propune să conservăm cadrul juridic al uh, Creative Europe, dar apoi să distingem două programe fie că ne referim la guvernanță, buget și așa mai departe. Media, pe de o parte, cum spuneam, și pe de altă parte, cultură creativă, cultură industrială. Sigur că ar mai trebui uh, găsite și acele aspecte sectoriale, transversale, în special ale competitivității, așa cum spuneam și anterior. În acest fel, am putea susține diverse acțiuni orizontale. Am uh, notat numeroasele sugestii pe care le-am primit, inclusiv uh, sugestiile doamnei președinte. Se pierde o anume marcă, anumite identități în domeniul media. Ori, din potrivă, noi ar trebui să le susținem nu trebuie să ne privăm de uh, lucruri deja dobândite. Structura mass media în cadrul programului una pe care noi o cunoaștem deja bine, nu văd de ce nu am putea să um, o prelungim de ce n-ar putea media să constituie în sine un uh, sector aparte? E de ce aș dori să vă prezint o orientare, dar nu e o problemă de principiu. Nu doresc să subevaluăm lucrurile. Creative Europe este un slogan foarte bun. Un titlu chiar bun și interesant. Și cred că, în bună măsură, toate aspectele sunt uh, acoperite. Însă abandonăm termenul cultură. Bun, e adevărat, creativitatea acoperă atât audiovizualul cât și celelalte sectoare, dar riscăm să pierdem elementul important pentru noi, care este cultura. Un alt aspect. în textul propus, am fost surprinsă să constat că dimensiunea regională și locală nu este prezentă. Totuși, aceste activități au un impact asupra capacității de networking, de punere în aplicare a proiectelor. În anumite regiuni, în anumite orașe europene, proiectele uh, de industrializare, mă gândesc la regiunea Ruhr sau la Liverpool, au presupus investiții în cultură. Instituții culturale au investit în capacitatea de inovare. Și capitolul care se referă la dezvoltarea culturală la nivel regional și local, trebuie să facă parte din um, textul nostru. Pentru că asociațiile, întreprinderile și mai ales autoritățile locale, toți pot juca un rol important în dezvoltarea durabilă și în inovație. De asemenea, există o dimensiune transregională, ce nu ar trebui uitată. unul din obiectivele principale ale propunerii este extinderea publicului țintă. Există mulți parametri în calcul, însă cred că ar trebui să spunem ceva mai multe despre acesta, legându-ne de dimensiunea socială de atragerea unui public nou să ne referim la copii, la tineri, la categoriile defavorizate sau um, excluse. Un alt element care merită toată atenția. În uh, partea transsectorială se face aluzie la media dar și la alfabetizarea digitală. Eu cred că aici e nevoie să vorbim într-o manieră mult mai uh, persuasivă, mai percutantă de dobândirea spiritului critic. Trebuie să susținem acele proiecte care ar integra în formarea profesională sau în educație asemenea aspecte. Era digitală este o aduce nevoia unei competențe noi și esențiale. Un alt element Trebuie subliniat în cadrul formării legătura dintre centrele culturale și universități. Un alt element important este rolul artiștilor, al creatorilor ei înșiși. Practic nu vorbim niciodată despre aceștia. Ei sunt operatorii, lucrătorii, dacă vreți, din acest sector. Cred că Creative Europe va căpăta sens dacă acordăm un capitol important și rolului pe care autorii, artiștii, oamenii de creație îl pot juca. Am putea chiar prevedea anumite stagii, programe de mobilitate, oportunități, care să se bazeze pe uh, programe de schimb și rezidențe. Uh, avem o problemă și cu definițiile. IMM-urile, pe de-o parte. E clar că aici ne bazăm pe o recomandare din 2003 în ce privește întreprinderile mici și mijlocii. Acestea nu sunt citate pentru sectorul nostru, dar e vorba de un număr mare de astfel de IMM-uri care operează ONG-urile, uh, centrele și asociațiile culturale, dar și IMM-urile adesea lucrează cot la cot. La nivelul definițiilor trebuie să explicităm și termenul de operator, pentru că trebuie explicitat profilul acestor persoane. O altă definiție vizează instituțiile culturale. În Europa, o instituție culturală nu este nici un ONG și nici o întreprindere. E o realitate specific europeană. Instituțiile cooperează la nivel transnațional, participă la proiecte, acestea pot investi în noile talente și, ca atare, cred că ar trebui să le acordăm o atenție deosebită și să nu le confundăm cu alți protagoniști din sector. Și dacă îmi permiteți o paralelă cu Erasmus Mundus sau alte programe, trebuie prevăzută o deschidere cât mai mare. Încurajăm relațiile bilaterale cu state terțe, e ceva de dorit. Și e limpede că există o cerere importantă pentru cooperări transnaționale, extraeuropene. Și acestea nu trebuie să se limiteze la uh, sectorul media. Există exemple de instituții culturale din state terțe care sunt cât se poate de angajate în uh, diverse proiecte. Mm, Brazilia, China, Rusia, bunoară. Uh, aceste state terțe se plâng de modalitățile dificile de a accesa fonduri pentru uh, proiecte transnaționale și ar fi bine să putem prevedea posibilitatea de deschidere către state terțe. dincolo de cele 37 de țări destinatare ale proiectelor europene. Și cred că ar trebui definite și acțiunile deschise unor astfel de acțiuni. Ar trebui să vedem dacă acele convenții care există sunt respectate, dacă există acorduri bilaterale sau dacă există oferte. În domeniul toate aceste lucruri se cer definite siano effettivamente già nel regolamento Trebuie deci să ne gândim mai bine la buget și tot ce hotărâm trebuie să fie prevăzut în regulament. Pentru că nu vrem să acordăm un cec în alb. Totuși este o chestiune delicată. Acum, în termeni generali, eu cred că Trebuie să punem mai mult accent pe dimensiunea transversală. Însă, e adevărat că dacă ne limităm la formulări generale, nu uh, venim practic cu conținut nou și dacă vrem să sprijinim cultura, trebuie să venim și cu măsuri cantitative. Capital social, capital uman, tot felul de aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Aștept uh, sugestiile dumneavoastră, deci, în legătură cu criteriile pe care le-am putea avea în vedere ca să măsurăm valoarea adăugată culturală. Tot la buget avem acea creștere de 37% față de programul anterior, da, e bine, însă comparația nu e suficientă pentru că avem mai multe țări și sectoare participante, așa că creșterea de 37% nu trebuie privită ca atare. În regulament nu se vorbește despre defalcarea bugetului între diferitele secțiuni. Acest lucru apare doar în protocolul atașat. Eu cred că defalcarea trebuie să apară chiar în regulament, să se spună care este procentul alocat pentru fiecare axă, fiecare dimensiune. Eu cred că ar trebui să venim cu valori minime pentru ca astfel să păstrăm flexibilitatea. Să nu uh, fixăm totul uh, la nivel macro, ci să rămânem deocamdată la un nivel minim. Și acum, în ce privește noile instrumente financiare, știm că ele sunt transversale pentru multe programe, nu intru în detalii. Se vorbește despre Fondul European de Garantare, se vorbește despre instituții financiare și naționale care vor sprijini instrumentul de garantare, și va exista o echilibrare a sectoarelor. Eu, sigur că nu sunt împotriva acestei oportunități. Îmi pare bine că pe lângă granturi, pe lângă burse, va exista și această posibilitate de împrumut. Însă, cred că există un lucru care nu e suficient de clar. Este vorba despre cum se repartizează geografic aceste instituții. Știu că fiecare țară are o bază juridică diferită pentru funcționarea lor. Deci nu știu cum vor funcționa. De pildă, pentru media avem doar două instrumente financiare care se încadrează la toate condițiile. Eu cred că avem nevoie de expertiză suplimentară, de mai multe capacități și o clarificare a condițiilor în care sunt acordate aceste împrumuturi. E vorba de companii pe profit, companii non-profit, nu știu. În orice caz, ar fi bine ca să nu lăsăm totul în seama comisiei, să hotărâm și noi în ce privește aceste condiții. Cu privire la punerea în aplicare, aș mai spune următorul lucru. Dacă nu optăm pentru procedura consultativă, asta înseamnă că deci Comisia dorește ca prin consultare să revizuim programele individuale naționale, da, și aceasta este o posibilitate, însă cred că e nevoie și de acte delegate prin care să putem uh, evalua rezultatele așteptate. Cam atât din partea mea. Acesta a fost doar uh, o sinteză. Urmează să definesc mai bine textul și să vi-l supun din nou atenției. Președinte, mulțumesc. Există trei cereri de intervenție. O să le dau cuvântul pe rând. Um, după care voi da cuvântul comisiei, vom trage concluziile, pentru că peste puțin timp trebuie să ascultăm prezentarea de la Amnesty International și mai avem și raportul domnului Tacula. Așadar, domnule Vado, pe scurt. Da, mulțumesc. Eu uh, nu am multe de spus. Ce vreau să remarc aici este că un lucru nu mi este clar din propunerea comisiei. Prevederile referitoare la IMM-uri. Spuneam, deci, că nu înțeleg prea bine modul în care pot fi gestionate subprogramele pentru IMM-uri. Eu am trimis o scrisoare comisiei cerând să-mi explice cum va funcționa programul. Ei mi-au răspuns că bursele, granturile, măsurile provin din Fondul European de Investiții și că vor funcționa în paralel. Poate că ar fi util ca noi toți să știm acest lucru. Eventual, poate Comisia ne-ar uh, spune asta tuturor, ne-ar confirma tuturor. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru uh, prezentarea dumneavoastră, stimată doamna Costa, și pentru precizările interesante făcute. Este important să avem acest schimb de vederi dacă vrem să putem progresa pe calea cea bună. Doamna președinte, dumneavoastră ați enunțat aici trei întrebări. Ei bine, eu aș fi și mai precis. Trebuie să clarificăm textul mult mai în detaliu. În uh, comunicarea mea din aprilie am subliniat faptul că textul propus de comisie e destul de vag. Între timp s-au făcut câteva precizări, dar mai rămân încă destule chestiuni de precizat, de clarificat. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș semnala că noi avem o ordine a priorităților puțin diferită. O să fiu sintetic și o să vi le spun pe rând. Mai întâi, am în continuare îndoieli cu privire la definiția programului și cu privire la bugetul afectat pentru fiecare dintre axe. Nu văd cum va funcționa articularea, cum se vor completa aceste axe ale programului și nu înțeleg cum vor fi alocate fondurile. În al doilea rând, cum va funcționa fondul de garantare propus de comisie? Nu se înțelege și aș avea aici îndoieli serioase. Mă întreb dacă nu se va face o dispersare a fondurilor. Banii nu cumva vor ajunge la intermediari inutili? În al treilea rând, actualmente, Parlamentul nu are nicio garanție cu privire la execuția programului și cred că ar trebui să cerem o astfel de garanție, mai ales că trecem printr-o criză. Și încă câteva aspecte care nu sunt deloc neglijabile și la care aș dori să aud un răspuns din partea Comisiei astăzi sau în curând. Definiția pentru obiectivele programelor mi se pare mult prea vagă. Cred că ar trebui să fie clarificată. Și în acest fel am putea clarifica și bugetul. În al doilea rând, ghișeile de informare. Știu că acestea pot uh, suscita foarte multe complicații în țările în care vor funcționa. Deci, ce anvizajați? În al treilea rând, în ce privește supravegherea și evaluarea programelor, iarăși avem destule dubii. Cam acestea ar fi prioritățile cele mai importante la momentul actual. Sumele, criteriile de alocare și identitatea exactă a beneficiarilor operaționali, nu a intermediarilor. Pentru că, spuneam mai devreme, mă deranjează faptul că riscă să apară atât de mulți intermediari. Eu nu aș da un cec în alb comisiei, cu toate că știmeți reprezentanții săi. Asta pentru că am uh, impresia că prin Europa creativă s-a inventat un termen drăguț pentru a masca problemele deja existente. Oricum, mărcile sunt cunoscute și nu văd de ce am renunțat la ele. Și aș mai insista pe un lucru la care țin, anume că programul Europa Creativă grupează două realități foarte diferite și care ar trebui să fie distinse. Mai întâi, reușita programului media. Să fim serioși. Reușita aceasta nu se pune în discuție. Programul funcționează și dă rezultate bune. De ce am umblat la acest program? De ce l-am uh, schimbat? Sectorul audiovizual este foarte atent la aceste lucruri peste tot în Europa, după cum bine ați remarcat, pentru că prin acest program uh, noi am reușit uh, să ajutăm sectorul culturii și al creației. Nu văd de ce am amestecat, de ce am îngreunat un program care funcționează bine de atâta timp. Să rămânem la niște principii simple și funcționale. Eu, împreună cu colegii mei, suntem foarte atenți la execuția fiecărei axă din programul Europa Creativă. Am uh, avut deja un schimb de opinii cu doamna raportor și sunt convins că vom putea să colaborăm pe viitor la fel de deschis. Și sper să putem uh, să primim și răspunsuri și lămuriri din partea Comisiei. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Doamna Șache, după care Comisia. Mulțumesc! Voi fi concisă. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, și să exprim recunoștința față de sporirea bugetară. Putem vorbi la nesfârșit de cultură, dar dacă nu avem și un buget care ne susține degeaba. Deci uh, e important uh, că putem face acest lucru în momentele prin care trecem și reacția societății civile a fost încurajatoare. E nevoie de construire de capacități în plus și trebuie să modificăm chiar și cultura organizațională de multe ori. Așa că e bine că nu rămânem limitați la bursă și la granturi. Însă, cred că instrumentele financiare propuse trebuie mai bine detaliate. Sunt pentru scăderea birocrației, creșterea eficienței și cred că e mai puțin important să vorbim despre branduri, despre nume, decât despre impact. Pentru că dacă ceva funcționează, oamenii vor afla și vor aprecia acest lucru. Însă, da, vrem să permitem accesul organizațiilor mai mici și să nu uh, ne concentrăm exclusiv pe partea lucrativă, ci și pe valoarea adăugată, pe valoarea culturală. Digitalizarea ne interesează, ne pare bine că TIC este menționat aici, uh, dar considerăm că e nevoie de mai multe detalii. De asemenea, ne place faptul că Uniunea Europeană este văzută ca un actor global. Cultura poate juca un rol în acțiunile noastre externe și, eventual, poate doamna raportor ar putea să insiste aici mai mult, pentru că putem uh, aminti mobilitatea, accesul și transmiterea impactului pe care noi îl dorim și în alte sectoare. De asemenea, vreau să salut uh, oportunitatea pe care o avem pentru a examina modul în care sunt cheltuite fondurile, nu numai uh, în ce privește cultura, ci și fondurile din cadrul politicii de extindere, de ce nu? Ar trebui să privim mai pe larg modul în care sunt, construite, sunt cheltuite fondurile în Europa creativă. Aștept uh, să continuăm colaborarea cu raportorii din umbră și cu dumneavoastră, doamnă raportor. Președinta, mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Văd că directorul uh, de la cultură a plecat, s-a dus în altă parte. Bun. Cred că dumnealui uh, lucrează la un alt program de cercetare. Văd că cineva îi ține locul. transsectorială, transversală. Avem bugete pentru fiecare și instrumente diferite pentru fiecare. Vor exista, desigur, similarități, uh, similarități cu programul de până acum, însă am uh, modificat puțin valorile și considerăm că trebuie să adaptăm mai bine modul în care ele funcționează. În ce privește sectorul uh, non-profit, suntem complet de acord că e foarte important să-l avem în vedere, mai ales uh, pentru axa cultură de care mă ocup eu. Consider că um, această axă va fi cea mai importantă din întregul program, va fi accesată de organizații non-profit, cu excepția traducerilor literare, unde acolo sigur vizăm editurile. Deci este deschis uh, organizațiilor non-profit, ele pot solicita granturi doar dacă dovedesc că sunt nelucrative. Însă, de fapt, am văzut că oricum uh, aceast, acest sector e accesat în principal de organizațiile non-profit și considerăm că această tendință va continua pe viitor. În ce privește actele delegate și de punere în aplicare, nu uh, nu are rost să insist, deoarece am vorbit despre acestea la sesiunea anterioară, când s-a vorbit despre Erasmus pentru toți. Colegul meu a explicat bine ce era de zis. Dar în temeiul juridic uh, sunt clare implicațiile. Avem uh, priorități noi pe care nu le-am avut până acum la cultură. Deci în uh, temeiul juridic avem mult mai multe detalii și explicații decât până acum. De asemenea, am venit cu indicații mai precise pentru obiective. În ce privește valoarea intrinsecă a culturii, suntem de acord că ea e importantă, nu a fost menționată explicit în propunere, deoarece noi am considerat-o de la sine înțeleasă. N-am venit cu propuneri pentru aceste programe dacă nu am considerat că e importantă. Programul, de fapt, vizează crearea celui mai bun mediu posibil pentru artiști, pentru organizații de profil, pentru transmiterea produselor culturale peste granițe. Sigur că vom încerca să îmbunătățim formularea. Cred că, oricum, obiectivul general, cel al diversității lingvistice și culturale, este subînțeles. Cultural creative când despre dimensiunea locală și regională a activităților culturale, vă atrag atenția asupra faptului că în câteva săptămâni Comisia va adopta o nouă propunere referitoare la capitalele europene uh, culturale pentru perioada de după 2020, o inițiativă importantă pe care o avem pentru promovarea contribuției uh, culturii la dezvoltarea locală și regională, că despre Europa creativă, în mod deosebit, și componenta cultură, accentul aici, fiind vorba de un program european, având, uh, e clar că e vorba aici de cooperare transnațională europeană, pentru că trebuie să facă o complementaritate cu ce se face la nivel uh, național, dar accentul nou pe care îl avem pentru dezvoltarea, consolidarea publicului, este esențială pentru um, instituțiile locale, culturale, astfel încât acestea să se instaleze mai bine și să fie mai bine uh, integrate. Într-un fel, consolidarea publicului are oarecare relevanță în acest aspect. Și tot referitor la consolidarea publicului, ar spune că relația cu preocuparea pentru um, atingerea unui public mai larg și excluderea tinerilor uh, Nouă ni se pare că dezvoltarea publicului e tocmai un instrument uh, pentru um, lărgirea publicului către, um, în special, categoriile defavorizate. Poate că nu reiese atât de clar, dar asta a fost intenția noastră. Sper că putem cădea de acord asupra acestui lucru. Cât despre definiții, pe scurt, uh, termenul operator cultural uh, vrea să acopere artiștii, organizațiile culturale și profesioniștii din domeniu, dar clar că mm, terminologia poate fi examinată în continuare. Și tot referitor la definiții, atunci când e vorba de IMM-uri, da, avem deja Uh, recomandarea Comisiei din 2003, care uh, include uh, micro-întreprinderile și IMM-urile. Și aici poate să um, se facă o clarificare suplimentară. Apoi, că despre măsurările cantitative a spus foarte clar că um, indicatorii din uh, temeiul nostru juridic sunt strict uh, cantitativ, dar uh, noi Vă spunem că nu considerăm că doar uh, evaluările cantitative sunt importante, acestea sunt incluse în evaluările generale, dar vreau să vă spun că metodologia pentru toate programele comisiei era aceea de a introduce pentru prima dată indicatori în temeiul juridic pentru obiectivele generale și specifice. Asta pentru a încerca să arătăm impactul mai târziu. E vorba și de indicatori calitativ Era vorba în special de indicatori cantitativi, dar vom face și evaluări calitative. Și ultimul lucru pe care vă spune eu, referitor la răspunderea, referitor la modul în care uh, sunt cheltuiți banii, avem câteva obligații stipulate în regulamentul financiar, obligații de transparență, uh, se face o publicare a modului în care au fost uh, cheltuiți banii și există o responsabilitate a autorității bugetare. Acum dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc foarte mult. O observație referitoare la media și apoi câteva observații legate de instrumentele financiare. Una întrebările adresate a fost uh, din nou legată de definiții și de necesitatea unor, clarificării unora dintre aceste definiții. Mai ales termenul operator a fost folosit în trecut uh, Uh, pentru media, pentru a acoperi toate, toți beneficiarii de la um, uh, ONG-uri, distribuitori, uh, rețele de cinema și așa mai departe. Desigur, putem să examinăm în continuare această definiție, dar până acum, în, în ceea ce privește recomandările, putem deja spune că s-a consacrat această definiție. Și apoi câteva observații referitoare la sectoarele, la sectoarele culturale și creative și uh, garantarea, facilitatea de garantare. Aș vrea să spun aici că nu se acordă bani instituțiilor financiare. E vorba doar de o garantare care este pusă la dispoziția acestor instituții, astfel încât acestea să poată fi dispuse să accepte, uh, să-și asume riscul um, legat de operatorii culturali și creativi. Cât despre um, um, această um, această deschidere, până acum programele existente nu prea s-au folosit programul pentru competitivitate și inovare ar fi un exemplu, pentru că astfel de programe nu sunt adaptate la tipul de operatori cu care avem de face aici, cei cultura și creativ. Și tocmai acest, uh, această măsură vrea să schimbe mentalitățile din sector. S-au făcut progrese deosebit de mari uh, în ultimele săptămâni, pentru că acum există acord politic privind regulamentul financiar și sperăm că vom putea furniza mai multe detalii referitoare la funcționarea acestor programe, astfel încât această parte a regulamentului să devină mai clară. Suntem conștienți că este nevoie ca IMM-urile să poată avea acces la o bancă, la o finanțare în statelor membre. La asta lucrăm aici și pregătim informații suplimentare care vor fi distribuite și Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene referitor la acest aspect. Mulțumesc foarte mult! Dar nu ne-a spus despre media mare lucru. Nu ne-a spus nimic despre media. Da, mulțumesc, doamnă președinte întrebarea referitoare la tipurile de operatori și aș vrea să vă mai spun un lucru despre mărci. Și anume, brandul media este recunoscut în întreaga Europa. Dacă pot să iau un exemplu, ar fi vorba de filme care au fost distribuite cu logo-ul uh, media și altele fără. Se pare că um, um, pot să aibă un uh, că această marcă poate să aibă un impact, mai ales când vine vorba de prețul uh, și de banii pe care pot să-l, uh, să acceseze. Dar nu ne-ați spus dacă acest brand va fi păstrat. Dacă e vorba de, un, de o marcă, așa va rămâne și în următorii șase ani? Nu. Abordarea Comisiei este că doar dacă nu cumva există derogări specifice într-un temei juridic, logo-ul uh, general al Comisiei, cel nou, va fi folosit pentru toate programele, începând cu sfârșitul acestei um, perioade de programare. Însă, va rămâne acest nume pentru componenta programului. Da, este teribil. Mereu reinventați ceea ce există mai degrabă decât să păstrați niște lucruri care deja au fost puse în aplicare. A spus și dumneavoastră că media deja e în funcțiune, toată lumea știe logo-ul acestui program și am avut niște uh, lămuriri destul de neclare data trecută, de aceea am fost atât de uh, puțin amabil cu dumneavoastră, pentru că nu primisem un răspuns. Am primit, iată, un răspuns, am aflat ce vrea să facă comisia, dar uh, Pur și simplu nu puteți să renunțați la acest loc, la această marcă, media. Nu înțeleg de ce ați face acest lucru. Îmi pare rău, doamnă Da Silva, dumneavoastră sunteți aici, eh, persoana noastră de contact, nu mai este altcineva, colegul nostru a plecat și trebuie să vorbim cu oamenii care au elaborat această propunere haideți să mai încercăm o dată. Poate cineva să, le, să ne lămurească ce este cu acest, uh, această marcă, acest logo care a fost vizibil, a fost vizibil pentru toate filmele prezentate și care nu va mai fi disponibil în viitor. Ce facem? Uităm trecutul acum? Nu cred că asta e abordarea potrivită. Mi se pare îngrozitor va trebui să revenim și asupra altor subiecte, dar până acum dau cuvântul la da Silva. Mulțumesc, doamnă Pac. Voi fi cât se poate de clară și vă las să trageți concluzii singuri. Abordarea comisiei este aceea că am obținut dreptul de a folosi în continuare logo-ul media până la sfârșitul uh, acestei perspective financiare, începând cu următoarea, doar locurile care sunt uh, identificate sau mărcile, așa cum le numiți dumneavoastră, care sunt identificate în temeiul juridic al programului vor fi folosite ca atare. Cât despre componenta media, va fi numită în continuare media, dar noua identitate vizuală a Comisiei uh, va fi cea folosită peste tot, doar dacă nu cumva se face o derogare în temeiul juridic. Asta este poziția noastră. Mulțumesc. Trebuie să vedem atunci dacă putem schimba temeiul juridic. Silvia acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, trebuia să lămurim lucrurile. Și am mai cerut această lămurire și data trecută. Mă bucur că Um, ne-a spus uh, doamna reprezentant al Comisiei care este adevărul, pentru că ne trebuia această lămurire în era foarte importantă pentru relațiile dintre Comisie și Parlament. Îmi pare rău dacă am strânjenit-o pe Silvia cu această ocazie, dar Așa cum am spus, ne trebuia această lămurire și sper că astfel vom putea să convingem și colegii să facem progrese în acest sens să înțelegem cu toții uh, cât de importante sunt programele și numele acestora față de cele două componente. Dar, acum, referitor la ce a spus colegul meu, trebuie să vă spun că am avut o serie de reuniuni cu um, operatori și cu reprezentanții ai sectorului și asta spunea și comisia și pot să vă asigur că și Parlamentul și uh, Comisia se axează pe partea transsectorială. Mai sunt alte răspunsuri necesare referitoare la niște portofori echilibrate. Nu trebuie doar să le diminuăm. Trebuie să vedem exact despre ce vorbim. E vorba de o, o sub o ocazie suplimentară care ni se pune la dispoziție. Trebuie să reorientăm IMM-urile astfel încât să se consolideze, să-și consolideze activitatea. Trebuie de asemenea să consolidăm și capacitatea instituțiilor financiare naționale, care adesea consideră că e riscant să investească în cultură. Dar vom încerca să le convingem. Eu sper că uh, se va putea realiza acest lucru prin acest program. Trebuie să subliniem și părțile pozitive ale acestuia. Bineînțeles, sunt mai multe chestiuni care nu sunt suficient definite, trebuie să fie definite mai în detaliu, dar cu atenție. Și acum îi răspund și domnului Cavada, care a prezentat altfel lucrurile în ceea ce privește prioritățile. Dar este adevărat și subliniez, uh, sunt de acord cu ce a subliniat și lui, dar cred că aceste chestiuni au fost deja tratate în raportul meu. Și consider și eu că acest semnal al uh, creșterii bugetului este pozitiv, dar dacă nu uh, introducem și criteriul politic, nu putem să răspundem la această provocare. Acum cât despre competitivitate și consolidarea capacităților, da, este una dintre uh, provocările pe care și le asumă acest uh, program. Dar cultura, bineînțeles că are o natură duală, una economică, dar și una intrinsecă. Cultura poate să genereze competitivitate, dar nu numai de natură economică. Și apoi, uh, referitor la mărcile despre care am vorbit, uh, în ceea ce propun eu față de propunerea Comisiei pentru IMM-uri, eu propun ceea ce propun pentru că uh, se mai vorbește și de micro-întreprinderi, pe când în propunere se vorbește doar la IMM-uri și mi se pare că ar trebui să se clarifice lucrurile mai bine, să facă mențiunile clar. Acum, referitor la transparența în ceea ce privește folosirea fondurilor, cred că am putea să mergem și mai departe. putem uh, folosi subsidiaritatea pentru organizarea agențiilor naționale, putem să uh, prevedem o transparență referitoare la, la uh, transparența licitațiilor și mai departe, dar uneori operatorii se plâng uh, de aceste aspecte, de rezultatele licitațiilor care sunt comunicate agențiilor interesate, dar nu neapărat părților interesate. Sunt. Și în plus, în fiecare țară în parte, licitațiile sunt organizate diferit, tratamentul acesta se face diferit. Sper că am lămurit lucrurile cu aceasta și înțeleg că s-a ajuns și la un acord parțial în cadrul Consiliului de Ministri. Am încercat să vorbesc cu președinția daneză și cu ministrul culturii cipriot. Cred că vom colabora foarte bine. Și cred că toată lumea s-a declarat uh, dispusă să fie deschisă și cred că vom putea ajunge la o activitate uh, satisfăcătoare. Acum, punctul 6 pe ordinea uh, de zi, Europa pentru cetățeni, nu prea ne rămâne mult timp. Aveți cuvântul. Ehkä, ehkä vielä voi todeta alkuun sen, että... Voi aborda doar anumite puncte. Temeiul juridic rămâne o problemă deschisă. Vom vedea cum avansează lucrurile în lupta pe care o avem cu Comisia. Sper totuși că rațiunea va fi cea, cea care va triumfa. În calitatea mea de raportor, cu ani în urmă, m-am ocupat deja de această problemă, iar recurile de la vremea respectivă erau, au fost pozitive. Sper sincer că și Comisia va continua să considere acest program unul de succes. Mulțumesc tuturor colegilor și asistenților care au fost prezenți la reuniunea de săptămâna trecută. Opinia noastră a fost uh, una unanimă, însă e întotdeauna plăcut să auzi idei noi, proaspete. Doamna președinte, cum spuneam, doar câteva elemente foarte pe scurt, pentru că e important să știu care este opinia celorlalți colegi. Discutăm acum de proiectul de text al Consiliului și uh, ar fi interesant să putem compara poziția Comisiei cu cea a Consiliului. Au intervenit o serie de modificări. În primul rând, obiectivul. Acesta trebuie să se refere la patrimoniul european și la un rol mai important pe care acesta ar trebui să-l joace la nivel european. Acest lucru este important din punctul de vedere al istoriei. Avem nevoie de un program solid și de o conștiință a istoriei. Acest lucru trebuie consolidat. Iar atunci când spunem că un proiect trebuie construit de la fundație uh, în sus, ei bine, noile inițiative trebuie să poată fi finanțate tot pe baza acestui program și aș dori să mai insist asupra unui fapt. E nevoie de o licitație publică care să ofere posibilitatea uh, proiectelor în mod veritabil europene să capete prioritate. E vorba de o Europa pentru cetățeni și aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră în ce privește eventuala prioritizare a, a inițiativelor veritabile europene față de celelalte. Un aspect important al acestui program este că el se adresează cetățenilor și în niciun caz nu se adresează elitelor. La articolul 12 se face referire la resursele implicate. se spune că și aspectele politice trebuie să acoperite prin acest program, însă pot să vă spun că bugetul este relativ scăzut pentru un astfel de program. Și pe baza unor mijloace limitate, sigur că nu ne putem angaja în vaste strategii în astfel de cadre limitate. Și, prin urmare, trebuie să avem o abordare țintită ca atare avem nevoie și de mai multe informații despre acest program, știut fiind că mm, trebuie să limităm costurile așa încât să dispunem de autonomia necesară în executarea programului. E nevoie de un echilibru între încredere, între administrație și așa mai departe. Aici, în schimb, încrederea trebuie să, fie, să primeze asupra controlului și monitorizării. Dacă inițiativele cetățenilor sunt mult prea controlate, atunci, practic, contrazicem spiritul însuși al acestei inițiative. Încrederea, prin urmare, este esențială. și în perioada de derulare a programului avem mare nevoie de încredere. Iată, domnul președinte, pe scurt ceea ce doream să vă spun și cum am mai spus, doresc foarte mult să aud opiniile colegilor. În fine, potrivit calendarului nostru, pe 15 septembrie vom continua discuțiile. Până atunci putem pregăti amendamentele să continuăm schimburile, iar dacă Consiliul și Comisia, în infinita lor înțelepciune, uh, nu ne contrazic, vom vedea cum evoluăm. Mulțumesc, spune președinte, așa cum am decis data trecută, vom proceda așa cum ne-a recomandat serviciul juridic, urmând principiile codeciziei. Există o scriere la cuvânt. Domnule, vă rog. Eh, niin, arvoisa puheenjohtaja, eh, täällä tänään on keskusteltu jo erasmus -ohjelma. oli puhevastuita IMKO-valiokunnassa. Eh, tulen äh, esittämään komitea. Îmi pare rău că nu am fost prezent la dezbaterea anterioară, eram ocupat la Comisia INCO, însă voi adresa câteva întrebări scrise Comisiei. În schimb, Uh, sunt raportor din umbră pentru grupul uh, SND. Și consider că problema temeiului juridic s-a transformat aici aproape într-o farsă. Atunci când vorbim despre participare, uh, Parlamentul European trebuie să poată să se exprime pe fond, pe conținut. Nu am fost prezent la întâlnirea de săptămâna trecută, dar cred că e important ca toată lumea să aibă drepturi egale în a participa. Aș menționa ca atare uh, zonele periferice. precum și importanța resurselor economice pentru a, a atinge obiectivele de egalitate. Aceste programe trebuie să se poată fi implementate în toate statele membre. Însă cred că un program per țară nu este suficient. Calitatea, desigur, este întotdeauna criteriul cel mai important. mai degrabă decât uh, numărul de participanți. Sunt de acord cu uh, domnul raportor și cred că ar trebui să susținem acele proiecte ce provin din societatea civilă. Programele de mici dimensiuni sunt foarte importante și cred că ar trebui să utilizăm finanțarea în așa fel încât să ne bazăm pe informații provenite de la înșiși participanții. Trebuie să avem contacte în astfel de timpuri de criză. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, spune președinta. Îmi cer scuze, mai există o înscriere la cuvânt. Vă rog. Egyetértek én a bizottságnak az a... Mulțumesc, doamna președinte. O singură frază din partea mea. Cu referire la uh, licitarea pentru proiecte, cred că trebuie să ținem seama și de un oarecare echilibru geografic. Este just ce spune Comisia. Însă aceasta nu înseamnă că trebuie să punem în aplicare niște cote, niște contingente. Trebuie să susținem totuși ceva mai mult acele state membre care au nevoie de susținere. Și ca atare trebuie revăzute probabil criteriile acestor licitații. Da, spune președinta, nu știu cum putem susține statele membre mai degrabă inactive. Cred că nu putem da bani decât celor care își pun mintea la contribuții să folosească banii. Are cuvântul Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, în această etapă nu cred că merită să intrăm în discuția privind temeiul juridic. La comisie suntem foarte mulțumiți și încântați de analiza pe care Comisia Cult o face propunerii noastre. Așa cum a spus și domnul raportor, există o abordare generală și din partea Consiliului, pentru că acolo e nevoie de unanimitate și cred că una dintre întrebările de aici se referea la mm, existența sau nu a unor schimbări consistente între versiunea Comisiei și versiunea uh, adoptată de Consiliu. Pot să vă spun că aceste modificări nu sunt de fond, pot să vă asigur în acest sens. Au existat puține modificări și ele au o natură mai degrabă editorială. Ne referim la obiective și la activități care au fost reorganizate față de propunerea comisiei. S-a acordat mai multă importanță în concluziile uh, Consiliului la tot ce ține de rememorare. În rest, în principiu, nu sunt modificări majore. Totuși, există o adăugire. Acolo unde se vorbește despre candidații eligibili pentru acest program, Consiliul a extins această posibilitate și autorităților regionale, organizațiilor regionale, precum și organizațiilor culturale de tineret. Apoi, anumite formulări au fost uh, schimbate în ce privește capitolul referitor la rememorare, pentru a înțelege de ce acest uh, concept. De asemenea, se face referire la crimele din regimurile totalitare. Acestea sunt singurele elemente de conținut care au fost modificate comparativ cu propunerea Comisiei. Sunt uh, de acord cu domnul raportor și cu uh, ceilalți intervenienți că acest program este unul de mare succes, a fost foarte apreciat de uh, toți actorii implicați Noul program se bazează pe succesul obținut de programul aflat în curs și ne-am bazat pe feedback, pe informații de la toți actorii implicați în programul curent. E adevărat că este o abordare de jos în sus, este o licitație pentru Uh, propuneri de proiecte și vom oferi granturi doar celor care uh, vor candida. Sigur că așteptăm uh, societatea civilă să se manifeste în astfel de proiecte dedicate cetățenilor. Acest lucru nu se va schimba. Sigur că există preocupări și în ce privește distribuția geografică a proiectelor. Comisia monitorizează cu precizie pentru a ști în ce măsură putem obține o acoperire geografică optimală pentru a asigura așa, egalitatea. E adevărat, nu am propus cote sau contingente în acest sens, dar cred că am putea obține o acoperire geografică mai bună prin alte mijloace. Am discutat cu colegii noștri din reprezentanță și din punctele de contact și cred că am putea face destul de multe printr-o campanie de informare mai uh, solidă. În special în acele state unde participarea a fost mai scăzută. un astfel de program, deși nu este mare, nu este nici costisitor, este unul de succes. Prin urmare, nu va fi în niciun caz un program de elită. E loc pentru proiecte mici, nu am stabilit procente, însă am arătat că nu dimensiunea contează, ci calitatea și impactul proiectelor. Iar acest lucru este întocmai ca propunerea pe care tocmai am auzit-o. În uh, linii mari, cred că suntem cu toții mulțumiți că lucrurile progresează în direcția cea bună și așteptăm cu interes la comisie să vedem care sunt amendamentele pe care Parlamentul le va introduce. Priviți însă asigurările mele că vom încerca să facilităm acest proces pentru a răspunde opiniilor celor mai variate. Vă mulțumesc, mulțumesc, spune și președinta. Vă atrag atenția asupra faptului că pentru noi e deosebit de important ca ONG-urile și rețelele cu experiență să primească bani și în viitor și nu doar pe baza uh, unei licitații de proiecte. Cred că trebuie să lucrăm puțin la acest aspect. Uh, rețelele există deja și ele trebuie susținute pentru a-și putea continua munca. Nu merită să o luăm de la zero. Ar fi păcat să se piardă expertiza acestor rețele care au înregistrat deja uh, succese. Nu le putem spune de pe o zi pe alta, de mâine nu mai căpătați bani. Ar fi foarte mare păcat să distrugem ceea ce există deja. Sunt de acord cu domnul raportor pentru a spune că, sigur, mai sunt multe de făcut. Nu putem pleca de la principiul că bugetul fiind unul uh, mic, mm, trebuie să limităm lucrurile. E adevărat, o campanie de informare este importantă. Vom vedea cum va proceda Comisia. V-aș ruga, domnule raportor nu umbră, să bombardați Comisia cu întrebări din partea Comisiei noastre. Comisia vine de fiecare dată aici pentru a ne răspunde. Trimiteți uh, întrebări și bombardați cu e mail cât doriți. Eu sunt cât se poate, poate de politicoasă cu Comisia, însă vă pun în gardă aici, trebuie să discutăm, să dezbatem împreună cu reprezentanții Comisiei. Așa văd lucrurile pentru întâlnirea din viitor. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule raportor, mult succes în efortul care continuă. Sperăm că și Consiliul și Comisia își vor aduce contribuția cu interes, deoarece am primit uh, semnale mai degrabă negative. V-aș ruga să nu lăsați lucrurile să um, se dilueze. Mulțumesc tuturor celor care se implică în mod real și trebuie să uh, susținem și dincolo de 2014 pe cei care s-au implicat până acum în acest program. Ajungem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de intervenția Amnesty International în ce privește marile manifestări sportive și drepturile omului. Uh, practic, vom discuta despre o olimpiadă. Am văzut ce s-a întâmplat la campionatul european de fotbal din Ucraina. Drepturile omului n-au uh, fost luate în calcul dezbaterea în ce privește drepturile omului în timpul uh, acestei manifestări sportive în Ucraina nu a avut efectele scontate. Mulțumesc Amnesty International pentru a fi adresat uh, întrebarea. Mulțumesc uh, reprezentării Amnesty International prin persoana domnului Peter Frankenthal, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamna mulțumesc, uh, stimați deputați, pentru că ne dați ocazia de a vă spune câteva cuvinte despre rolul sporturilor în ce privește respectarea drepturilor omului. Se pare că noi locuim acum într-o lume în care sportul e mai important decât politica și poate chiar decât muzica și artele, în sensul în care poate să-i atragă și să-i inspire pe oameni. Le stimulează imaginația, îi emoționează, îi aduce împreună și uneori îi dezbină. Sportul este cu adevărat universal, el transcende culturile și epocile iar uh, sportivii au devenit modele în societatea noastră. Evenimentele sportive majore, cum sunt uh, Cupa Mondială la fotbal sau Jocurile Olimpice, sunt în centrul culturii populare peste tot în lume. Ele au devenit uh, un fel de magnet pentru mass media, pentru marile branduri, pentru sponsori, dar și pentru infractori, toți fiind atrași de oportunitățile pe care le oferă aceste evenimente au devenit un simbol al prestigiului pentru guvernele și statele care le găzduiesc. Un prilej de a manifesta mândrie națională și de a se lăuda cu realizările statului respectiv. Pot genera turism, dar și investiții interne. Iar în unele cazuri uh, sunt încercări de a distrage atenția de la problemele cu care se confruntă statul respectiv sportul poate fi un uh, eveniment cu potențial fie negativ, fie pozitiv. Așa cum s-a întâmplat uh, în multe țări și multe contexte, pot, poate contribui la încălcarea drepturilor omului. Amnesty International a dovedit că au avut loc încălcări ale drepturilor omului în uh, faza de construcție a stadioanelor, de pildă în marile evenimente abuzuri precum evacuări forțate sau uh, condiții de lucru periculoase sunt uh, cele care au fost semnalate. Pe de altă parte, în octombrie 2011, în rezoluția Consiliului ONU, uh, s-a arătat că ar fi extrem de important dacă la evenimentele sportive de mare importanță s-ar asigura respectarea drepturilor omurilor, astfel încât aceste evenimente sportive să devină un prilej de progres în ce privește drepturile omului. Noi putem, prin sport, să promovăm o imagine mai pozitivă a grupurilor marginalizate. De pildă, Jocurile Paralimpice au ajutat la promovarea celor cu dizabilități. Unii dintre acești sportivi au reușit uh, prin uh, eforturile lor să schimbe imaginea pe care o avem noi despre ei. Oameni precum Jesse Owens, Muhammad Ali, Billie Jean King, Martina Navratilova, Yvonne Gulagong, Kathy Freeman, Babul Bulmerka, printre alții, au contribuit la progresul drepturilor omului în mai multe contexte. Amnesty International recunoaște faptul că sportul poate juca un rol important în uh, progresul legat de drepturile omului, însă pe noi ne interesează, în primul rând, care este impactul concret, impactul direct în uh, țările în care se organizează evenimentele sportive mari. Impactul începe chiar de la faza de construcție a stadioanelor, a arenelor sportive și continuă pe parcursul evenimentului și devin o parte a moștenirii pe care o lasă. Se referă la aspecte civile, aspecte de mediu conjurător, dar și altele. Dreptul la viață, dreptul la liberă exprimare, dreptul de mișcare, la liberă asociere, antidiscriminarea, dreptul la sănătate și la locuință sunt drepturi care au fost încălcate în contextul marilor evenimente sportive. De pildă, Amnesty International a arătat că au avut loc uh, evacuări forțate, arestări arbitrare și hărțuire din partea forțelor poliției a comercianților informali, a oamenilor fără adăpost și a migranților în timpul Cupei Mondiale FIFA, care s-a ținut în Africa de Sud în 2010, iar în unele țări am constatat discriminare împotriva femeilor organismele din uh, acest uh, domeniu neagă dreptul femeilor de a participa la competițiile sportive. Trebuie să luăm, să luăm măsuri urgente pentru a preveni impactul negativ al evenimentelor sportive. Statele care nu se asigură de respectarea drepturilor omului în aceste evenimente sportive trebuie trase la răspundere și UE poate să ia o serie de măsuri în acest sens. De pildă, să consilieze statele membre cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru a nu încălca drepturile omului sau pentru a trage la răspundere părțile terțe ce se fac vinovate de abuzuri. Uniunea Europeană poate colabora cu organismele responsabile de organizarea evenimentelor pentru a asigura standarde minime și conformitatea cu standardele poate ajuta la schimbul de bune practici în ce privește organizarea evenimentelor sportive mari și poate monitoriza impactul pe care l-au acesta, acestea asupra drepturilor omului. Ar fi foarte simplu să spunem că statele europene nu au probleme în legătură cu încălcarea drepturilor omului și că statele Uniunii Europene sunt uh, curate. Totuși, am găsit uh, dovezi la Jocurile Olimpice de la Londra care ne arată contrariul. De, uh, putem aici identifica trei lucruri care ne îngrijorează. La Jocurile Olimpice din 2012 care se organizează la Londra, am constatat că se încalcă um, condițiile de muncă în lanțul de aprovizionare cu bunuri și servicii sponsorii declarație au uh, încălcat drepturile omului în trecut și am constatat violență împotriva femeilor. Potrivit organizației Playfair, o coaliție de ONG-uri și sindicate, lucrătorii care fabrică articole vestimentare de sport pentru Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 pentru mărci de renume primesc bani foarte puțini în schimbul muncilor, salarii indecente, lucrează foarte mult peste program și sunt amenințați că vor fi concediați dacă se plâng de condițiile de lucru. Am constatat uh, la opt fabrici care produc uh, pentru Jocurile Olimpice din China, din Filipine și din Sri Lanka aceste condiții care îi afectează pe lucrători. Și am mai uh, găsit că LOCOC, Comitetul Comitetul de organizare al Jocurilor Olimpice de la Londra a ales ca uh, acești furnizori care sunt autorizați să nu fie examinați din punct de vedere al respectării drepturilor omului. Ar trebui să existe un mecanism prin care să se poată face plângeri și să se poată pedepsi încălcarea drepturilor omului să se facă anchete și să se dea soluții. O altă problemă este cea legată de sponsori. Aici, uh, de asemenea, am constatat o mare problemă la Londra 2012. Poate că vă amintiți de anul 1984, când um, în Bhopal, în India, o um, uzină a, um, s-a făcut vinovată de scurgeri de gaze toxice. Știți că este unul dintre cele mai uh, grave accidente de acest gen din istoria noastră. Situl de acolo este în continuare contaminat. Uh, sănătatea, apa potabilă și um, condițiile de locuit au fost afectate. Peste 100.000 de oameni au avut de suferit. E bine, din 2001, uh, uzina respectivă a fost uh, de, este deținută de Union Carbide, iar în iulie 2010 Comitetul de organizare de la Londra a hotărât că această companie, Union Carbide, să fie sponsor și partener exclusiv oficial. Sigur că acest lucru a dus la proteste în India, la indignare și revoltă. S-a cerut rezilierea contractului de parteneriat, însă comitetul de la Londra a refuzat. Practic, ei și-au asumat acest parteneriat fără a examina niciun fel uh, aspectele ce țin de drepturile omului sau uh, consecințele accidentului de la Bhopal. Acolo se datorează despăgubiri, um, acțiuni de remediere a mediului înconjurător. Încă nu există un acces garantat la apă de băut sigură, nu există condiții de sănătate garantate pentru supraviețuitorii accidentului. O altă problemă este violența împotriva femeilor, care sunt uh, confruntate cu abuzuri de tot felul, violențe sexuale, violențe domestică, trafic și sunt uh, supuse la abuzuri din partea antrenorilor. Evenimentele sportive mari au dus uh, la o creștere a cererii pentru servicii sexuale din partea turiștilor, dar uh, și din partea localnicilor. Acest lucru creează condițiile pentru creșterea prostituției și a abuzurilor. La Olimpiadele de la Atena din 2004 am constatat că traficul s-a dublat, iar un an mai târziu el încă nu revenise la nivelul de dinainte de Jocurile Olimpice. Avem deci uh, dovezi că există o legătură între evenimentele sportive și traficul uh, cu um, servicii sexuale și este neîndoielnic faptul că cererea crescută pentru servicii sexuale duce la creșterea traficului. Deci, e de datoria organizatorilor evenimentelor, a poliției și a organelor guvernamentale, precum și a organizațiilor care veghează la drepturilor femeilor, să colaboreze și să se asigure că aceste lucruri sunt prevenite. Din păcate, nu avem uh, mecanismele necesare pentru a um, împiedica repetarea acestor fenomene pe care le constatăm la fiecare eveniment. De pildă, FIFA și uh, Comitetul Olimpic Internațional fac prea puține pentru a garanta respectarea internațională a drepturilor omului. De ce? Pentru că ele sunt organisme neguvernamentale, private și nu pot fi trase la răspundere în ce privește promovarea și respectarea drepturilor omului. Comitetul Olimpic ar putea să facă mult mai multe și ar trebui să facă mult mai multe pentru a asigura respectarea drepturilor omului, inclusiv prin comitetele olimpice afiliate. Comitetul Olimpic Internațional și FIFA ar putea cere membrilor lor să verifice din punct de vedere al drepturilor omului orice solicitare de participare la jocurile olimpice sau la evenimentele sportive. Orice astfel de solicitare de participare ar trebui să fie însoțită de un plan detaliat și ar trebui să se facă o evaluare de impact în mod obligatoriu. Întrebarea finală pe care am putea să o punem este ce ar putea să facă Uniunea Europeană care ar putea fi competența sa? E bine, există o politică nou elaborată în acest sens. Avem o politică în ce privește sportul, dar și o politică în ce privește drepturile omului. Avem uh, un cadru adoptat recent de Consiliu. Așa că noi credem că Comisia Europeană ar trebui să vină cu un angajament ferm în ce privește protejarea și integrarea drepturilor omului în noua politică privind sportul. Ar trebui să furnizeze orientare, instrumente și instrumente pentru statele membre care organizează evenimente sportive mari și să asigure conformitatea cu cadrul European al Drepturilor Omului. Acolo unde este necesar, Uniunea Europeană trebuie să fixeze standarde comune și să se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate. În programele de sport, Uniunea Europeană ar trebui să includă și proiecte care vizează protecția drepturilor omului. În 2011, doamna comisar Vasiliu a vizitat sediul Comitetului Olimpic Internațional de la Lausanne și s-a angajat în sensul unui dialog privilegiat între Comisie și Comitetul Olimpic. Prin acest mijloc putem să facem presiune pentru a cere mecanisme de tip due diligence și garantarea standardelor privind drepturile omului în organizarea evenimentelor sportive și în selectarea furnizorilor și sponsorilor nu doar în ce privește comitetul, ci și în ce privește partenerii afiliați. Ce poate face Parlamentul? Noi cerem Parlamentului să se angajeze în ce privește protecția drepturilor omului și cerem Comisiei și Parlamentului să ia toate măsurile de politică și de reglementare necesare pentru a rezolva provocările existente. Comisia pentru Cultură și Educație, în cooperare cu subcomisia SEDE, cu subcomisia pentru drepturile omului, ar trebui să monitorizeze evenimentele sportive ce au loc în statele membre și ar putea trimite o delegație la fața locului care să colaboreze cu părțile implicate și să raporteze apoi Parlamentului. Marile evenimente sportive ar trebui să arate că se respectă drepturile omului în toate aspectele începând cu planificarea, finanțarea, gestionarea și până la vânzarea produselor. Totul trebuie să fie monitorizat. Și asta înseamnă că trebuie să participe actorii de la toate nivelurile, guvernamental, interguvernamental și supraguvernamental. Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat în acest uh, domeniu. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt o componentă esențială, chiar dacă vorbim despre evenimente sportive. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc domnule Frankenthal. Dăm cuvântul deputaților. Domnule, vreau da, mulțumesc. Uh, mulțumim pentru această prezentare deosebită de cuprinzătoare. Aș vrea să încep cu aspectele pozitive, pentru că mm, cred că acum câțiva ani, poate unii dintre noi își amintesc, în 78, atunci când uh, în Argentina era mm, o dictatură, niciunul dintre politicienii europeni n-au discutat acest subiect. S-au ținut, uh, s-a ținut campionatul de fotbal acolo și doar puțini au vorbit despre această chestiune în Europa. Acum, avem, cred, multe ocazii unde destul de frecvent și politicienii uh, abordează chestiuni legate de drepturile omului în țări unde sunt probleme mari legate de uh, acest aspect și unde se țin uh, evenimente sportive. Și noastră ați spus um, că acum avem contextul acesta al campionatului european de fotbal din Ucraina și Polonia, mai avem campionatul de hockey pe um, gheață din Belorusia, mai avem și în Uh, Bahrain, uh, um, cursa de Formula 1, asta indiferent de drepturile omului. Un alt exemplu, um, jocurile de iarnă de la Sochi. Aș avea câteva puncte de um, adăugat la ce a spus reprezentantul de la Amnesty International. Din punct de vedere a drepturilor omului, trebuie să analizăm și um, drepturile sportivilor înșiși. Este o chestiune de drepturile omului și în unele țări sportivii sunt obligați să ia anumite substanțe pentru a aduce uh, rezultate bune și fac acest lucru chiar fără consimțământul lor sau fără să fie în cunoștință de cauză. Apoi trebuie să prevedem faptul că uh, am putea să includem aici și um, sportivi care să fie ambasadori pentru pace, catalizatori pentru schimbare. Am văzut acest lucru în uh, Liberia, unde copiii soldați au fost uh, incluși în anumite programe, dar pentru că aceștia erau foarte buni la fotbal, au fost implicați, implicați în echipe profesioniste și au uh, Um, devenit uh, agenți de schimbare, am mai văzut, și situații în care uh, în cărțile Comitetului Olimpic uh, internațional spune că sportul reprezintă un drept al omului, adică fiecare persoană trebuie să poată practica sportul fără orice fel de uh, discriminare și în spiritul olimpic, adică o um, înțelegere a solidarității, fair play-ului și, bun, sună foarte bine și nu numai că sună bine, dar e bine. Și dacă ne uităm la practicile din diverse uh, țări, uh, totuși vedem că se încalcă aceste practici. Dacă ne uităm la Arabia Saudită, fetelor nu li se permite să uh, participe la orele de sport la școală și chiar li se interzice să participe la anumite probe de la Olimpiadei. Avem aici clar cu o avem de-a face cu o încălcare a Convenției uh, ONU uh, referitoare la drepturile femeilor, iată, care este încălcată în Arabia Saudită. Dreptul de a practica sportul reprezintă un drept al omului. Domnul uh, Frankenthal, din partea Amnesty International, s-a mai referit și la răspunderea deosebit de mare a asociațiilor de sport, cum ar fi FIFA sau COI, și sunt de acord cu dumneavoastră că aceste organizații ar putea să fie mai specifice, mai clare atunci când uh, fac referire la exigențe la, de, mm, legate de respectarea drepturilor omului și, de exemplu, uh, la drepturile la Jocurile Olimpice din uh, China, au spus, da, suntem de acord că ar trebui să se mm, îmbunătățească situația drepturilor omului, dar în realitate n-au făcut nimic, n-au făcut decât un fel de declarație se s-a știut, deci, practic trebuie să știm că atunci când acestea se mm, adresează publicului, ar trebui să fie mai clar când vine vorba de drepturile omului. De asemenea, mai sunt câteva entități uh, la nivel național care sunt foarte importante pentru promovarea drepturilor omului și mă, mă gândesc la Germania, unde avem uh, Asociația de Fotbal și de fapt, um, structura este una foarte uh, interesantă. Membrii uh, sunt în număr de 7 milioane și sunt 36 de mii de cluburi. Așadar există o structură care înțelege că are de face cu o, um, un potențial foarte bun pentru tineri și adulți de a promova uh, drepturile omului, antidiscriminarea și antirasismul. Uh, și aici um, cred că putem să um, găsim aici posibilități ca aceste um, asociații să monitorizeze respectarea drepturilor omului. Am avut niște incidente îngrozitoare cu uh, saluturi de tip nazist uh, care se uh, manifestau în timpul, organiza- în timpul evenimentelor sportive, apoi uh, niște uh, incidente legate de jucători uh, care nu erau albi și cred că am putea ca acest, să facem și ca aceste asociații să fie mai implicate. Și mai avem și rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2010, care spune că trebuie um, ca aceste asociații sportive să participe mai mult la respectarea drepturilor omului. Și a spus și domnul uh, Frankenthal că Parlamentul și Comisia ar putea să facă mai multe eforturi. Am luat act de acest lucru. Am putea, de exemplu, avem un raport care este acum uh, pregătit referitor la mm, afaceri și drepturile omului. Am putea să facem o referire și la anumite companii și ați menționat Union Carbide Uh, dar mai sunt și alte companii, cum ar fi Adidas sau Puma, care mm, fabrică echipamente de sport și am putea să le încurajăm pe acestea mai mult să își producă mm, articolele într-un mod uh, mai uh, echitabil. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Trebuie să spun că am depus deja un amendament în acest sens într-un alt raport și am întâlnit femei care au discutat despre discriminarea femeilor în sport chiar înainte de drepturile de Jocurile Olimpice din Regatul Unit și aceste femei îmi spuneau că problema în acest moment este că, având în vedere că uh, Jocurile Olimpice nu respectă carta COI-ului, uh, femeile sunt obligate uh, să respecte regulile, de exemplu, ale republicii lor, cum ar fi Iranul. Germania a jucat la un moment dat împotriva Iranului la proba de fotbal um, feminin și femeile, jucătoarele de fotbal din Iran, erau îmbrăcate cu val și um, în stilul iranian. A trebui, cred că aici să se dea un exemplu mai bun și aceste reprezentanți mi-au spus că nu avem cum să facem înainte, era mai bine, dar în acest moment în, cred că noi lumea occidentală ar trebui să facem un, un gest, să luăm niște măsuri vis-a-vis -vis de aceste femei care sunt obligate să sunt obligate să respecte aceste drepturi. E vorba aici de niște constrângeri legate de echipament, de modul în care se îmbracă acestea, dar și noi, occidentali, ar trebui să respectăm uh, modul lor uh, de a face lucrurile. Nici noi n-ar trebui să prescriem lucrurile. Dacă există un regulament vestimentar, atunci trebuie respectat și dacă um, trebuie ca jucătoarele de fotbal uh, din Germania trebuie să, să poarte un val ca să joace uh, în Iran. Cred că ar trebui să schimbăm lucrurile. Iar cei care organizează marile evenimente sportive ar trebui să respecte mai strict această carte, aceste norme care au fost adoptate pentru toată lumea, dar care, lucru care nu se întâmplă în acest uh, prezent domnul Scuria și apoi domnul Migalski. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, avem aici de-a face cu un subiect foarte de actualitate. Tocmai s-a terminat campionatul de fotbal din Polonia și Ucraina și, din câte știu, a fost vorba de un eveniment cu un succes destul de mare, inclusiv cu privire la chestiunea pe care o discutăm în acest moment. Exportarea acestor evenimente, mă refer acum la acest campionat, dar și uh, la campionatul anterior din Africa de Sud. Aceste evenimente pot deveni ocazii uh, în care se pot uh, contrazice anumite idei preconcepute, se poate manifesta solidaritate și cred că e important să luăm decizii uh, curajoase referitoare la locul unde se vor organiza aceste evenimente și acest lucru are impact și asupra drepturilor omului. A mai existat un exemplu asemănător cu uh, italienii care au jucat în Polonia uh, în timpul um, um, campionatului. Există un uh, Uh, exista un uh, jucător de culoare în echipa Poloniei, așa cum este și Balotelli în echipa Italiei și uh, au fost exemple de ambele părți în care respectivii jucători de culoare au devenit eroi naționali și cred că prezența lor într-o echipă poate contribui mai mult decât milioane de euro care ar fi cheltuiți pentru uh, educație pentru combaterea xenofobiei sau a rasismului. Este o manieră foarte bună de a integra uh, oamenii și de a combate anumite aspecte de discriminare și de aceea consider că astfel de exemple uh, Uh, sunt demne de menționat. Uh, și apoi, din punct de vedere politic, uh, chestiunea Ucrainei și a um, manierei echilibrate de protest împotriva încălcării drepturilor omului în Ucraina, cred că s-a făcut destul de bine. În, de exemplu, au fost unii oameni politici care nu s-au dus în Ucraina pentru că nu erau mulțumiți de modul în care este respectată democrația în Ucraina. Cred că asta a făcut pe Ucraina să se gândească un pic, sau pus un, a pus un pic pe gânduri, poate nu neapărat pe autorități, dar pe uh, alegători care poate vor uh, vota altfel la următoarele alegeri. E o modalitate prin care publicul dintr-o țară uh, poate să-și dea seama că europenii um, consideră că ceva nu merge bine cu democrația în țara respectivă. Cred că și acest aspect politic e demn de menționat. Orice um, eveniment sportiv uh, de marcă din Europa sau din lume poate să țină cont și ar trebui să țină cont și de accesul persoanelor cu disabilități. Am văzut uh, cazuri de uh, suporteri cu disabilități care au putut să uh, participe, să urmărească astfel de evenimente. Și a mai fost un exemplu de program în Polonia, în, într-unul dintre locurile s-a desfășurat campionatul. Era acolo um, o facilitate care permitea nevăzătorilor să um, urmărească jocul, se aflau uh, pe stadion și puteau să uh, Um, simtă atmosfera, chiar dacă nu vedeau ce se întâmplă pe teren, aveau niște căști, ascultau ce se întâmplă. Deci, trebuie ținut cont și de acest acces mai bun pentru persoanele cu disabilități, um, după exemplul pe care tocmai l-am menționat. Tyłem, ale to tak zostaliśmy usadzeni. Ja... Îmi cer scuze, domnule, că nu că, vă, că stau cu spatele dumneavoastră, însă sunt cam supărat. Am uh, avut în grijă un uh, prizonier politic, domnul Cavalenca, care este uh, acum închis și m-am adresat organizației dumneavoastră pentru a oferi acestei persoane statutul de prizonier de conștiință. Am uh, primit uh, de două ori un răspuns negativ. Acest lucru, mi s-a spus, e imposibil, deoarece milițienii care l-au arestat au spus că el a fost atacatorul, iar Amnesty International nu poate um, ști cine spune adevărul. Omul acum este în închisoare a început o grevă a foamei în urmă cu 60 de zile, iar Amnesty International nu este în măsură să determine dacă el a bătut polițiștii sau dacă poliția l-a bătut pe el. Îmi pare rău, dar Amnesty International a făcut uh, multe pentru mulți, a reușit să scoată din închisoare mii de oameni și apreciez uh, munca dumneavoastră, însă în acest caz pe mine nu m-a ajutat. Atunci când astăzi spuneți că Amnesty International vis-a-vis -vis de Olimpiada de la Londra, verifică cine ce bani face și ce standarde ecologice sau nu se aplică de către sponsori, vă dă de lucru. Sunteți atât de ocupați încât nu mai puteți acorda asistență prizonierilor, celor care sunt în închisoare, care sunt singuri, izolați și au nevoie de ajutor în întreaga lume. două întrebări în dezbaterea noastră. Campionatele de hockey care uh, se desfășoară în Belarus și uh, Olimpiada de iarnă. Amnesty International va încerca să obțină schimbarea locației pentru aceste două evenimente așa încât campionatul de hockey să fie deplasat din Belarus, care știm cu toții e o dictatură și nu e locul potrivit pentru un astfel de eveniment. Și uh, la fel pentru Olimpiada prevăzută la Sochi. Undeva în uh, Rusia, Parlamentul European, într-o rezoluție, că nici acolo nu sunt respectate drepturile omului. Veți face demersuri pentru a deplasa aceste două evenimente din țări care nu respectă drepturile omului și unde, desigur, există în continuare uh, oameni arestați. Mulțumesc! Mulțumesc și foarte pe scurt o întrebare adresată domnului Frankenthal. Aș dori să înțeleg influența pe care are Amnesty International asupra opiniei publice la nivel mondial și, la fel, la nivel de state și guverne. Ați întreprins ceva în domeniul practicilor sportive, mm, ce privește în special femeile, în anumite state islamice, asemenea discriminări pe baza de gen există și sunt oameni care nu vor putea participa la Olimpiada de la Londra. Faceți ceva în acest sens? Apoi, revenind la acest binom, manifestări sportive și drepturile omului, E adevărat că s-a derulat o olimpiadă în China, deci nu cred că mai merită să discutăm. Mulțumesc, spune președinta. Înțeleg preocupările exprimate de dumneavoastră și e limpede că nu putem face tot ce fiecare dintre dumneavoastră cere. În anumite țări sunt ascultate, sunt receptate rezoluțiile pe care noi le emitem. A fost cazul Chinei. Însă, uh, doamna comisar Vasiliu nu prea are marjă de manevră în anumite cazuri și adesea interlocutorii noștri sunt cei din uh, autoritățile de control, cei care uh, distribuie uh, locația diverselor evenimente sportive. E adevărat că pentru noi de neconceput ca asemenea mari evenimente sportive să se organizeze în țări unde nu se respectă drepturile omului. Fiecare se sfiește și de cele mai multe ori pentru motive financiare. Nu prea îndrăznim să spunem de ce și cum anumite evenimente sportive nu trebuie și nu pot să fie organizate în anumite țări. Comisia pentru Drepturile Omului este cât se poate de activă în domeniu, dar nici nu putem uh, avea așteptări disproporționate. Petra, dorești să intervii, poate? Cred că ai spus deja ce vreau și eu să spun. Totuși, e important de reamintit care sunt competențele Uniunii Europene în domeniu, ce poate să facă Uniunea Europeană pe aici, pe acolo. Dar trebuie să reamintim și că responsabilitatea principală revine federațiilor și asociațiilor sportive, celor care organizează realmente toate aceste evenimente și aleg locațiile respective. Cred că discuția a fost destul de surprinzătoare vorbim de um, campionatul european de fotbal din Ucraina, unde știm bine că sunt încălcate drepturile omului. Și în același timp, Asociația Internațională de Basket hotărăște să, organizează, să organizeze următorul campionat mondial de data aceasta, tocmai iarăși în Ucraina. Ori aceste discuții, eu cred că trebuie urmărite de către asociații și federații. Sigur, putem bănui că de fiecare dată e o problemă financiară la mijloc. Însă trebuie să reamintim că sportul are un factor de integrare important și că toate aceste asociații și federații sunt cât se poate de responsabile pentru locurile pe care le aleg pentru desfășurarea evenimentelor. Aceste federații trimit un semnal foarte clar dacă uh, refuză uh, candidatura cu tare sau cu tare țări. Ar fi minunat să poată face așa ceva. Iată de ce apelul nostru trebuie să se îndrepte către aceste asociații și federații pentru a-și asuma responsabilitatea politică. Îi dau încă o dată cuvântul domnului Frank, da, spune președinta, sau colegei dumnealui, o fostă colaboratoare a biroului Doris Pac. Domnule Frankenthal, nu știu dacă doriți să ne mai adresați câteva cuvinte, urmarea observațiilor primite din partea colegilor. Dar, vă rog, doamnă Bernhard, îmi cer scuze. Am cer și eu cuvântul. Doamna președintă, avem senzația că suntem neputincioși. Iar uh, întrebarea mea se adresează atât colegii noastre, uh, Lengbiler, cât și Amnesty International. Au existat cazuri în care mobilizarea pentru drepturile omului a putut bloca o astfel de competiție? Mulțumesc! aveți cuvântul. Many very foarte multe chestiuni controversate s-au ridicat aici. Eu o să încerc să răspund măcar la câteva dintre ele. Pe ansamblu, sunt de acord, doamna președinte, cu dumneavoastră. Într-adevăr, Parlamentul European nu prea poate face mare lucru în afară de a da rezoluții și de a face apel direct la oamenii implicați. Va trebui să încercați să vă folosiți uh, de modul în care interacționați cu alte instituții, cu Comisia, cu Consiliul, pentru a face presiuni. Cam atât puteți face în mod realist. Și clar există multe astfel de oportunități și multă nevoie ca dumneavoastră să vă implicați. Domnul Migalski m-a întrebat dacă marile evenimente sportive nu ar trebui să fie deplasate sau transferate din țările care nu respectă drepturile omului. Amnesty International nu are o poziție cu privire la sancțiuni și boicot. Acestea sunt chestiuni spinoase și ar fi greu ca noi să tragem linie undeva. Pentru că dacă am spune nu Belarusului, atunci ce ar trebui să spunem Chinei sau altor țări. De aceea noi preferăm să nu ne asumăm o astfel de poziție. Aceasta poate fi asumată de UE în relațiile sale externe, eventual. Comitetul Olimpic Internațional și alte organizații de acest gen însă se angajează prin acorduri obligatorii la nivel juridic să colaboreze cu organizații și cu țări care nu conferă sau nu asigură o respectare 100% a statelor membre. Aici poate însă interveni Uniunea Europeană, poate defini un cadru strategic, un plan de acțiune care să fie parte a acestor acorduri, pentru că doar astfel se poate modifica starea de lucruri. Obiectivul nostru ar fi ca orice stat care găzduiește un astfel de eveniment să știe că modul în care a respectat până în acel moment drepturile omului va fi luat în vedere. O țară care candidează pentru organizarea Jocurilor Olimpice cu gândul că astfel um, va aduce bani în țară și își va crește prestigiul, trebuie să știe că modul în care s-au respectat drepturile omului nu va fi pe planul 2. Ar fi bine să existe o directivă europeană în acest sens către statele membre, pentru că astfel ele vor ști încă de la bun început și vor primi un semnal clar cu privire la așteptări. Vor ști că trebuie să-și revizuiască comportamentul, pentru că dacă nu, vor fi puse într-o situație jenantă după ce candidează la organizarea jocurilor. Sigur, Uniunea Europeană este doar uh, un actor printre nenumărați actori care trebuie să contribuie pentru crearea unui climat în care statele să știe că atunci când își depun candidatura, vor fi analizate și din punct de vedere al respectării drepturilor omului. Astfel se poate schimba starea de lucruri. În uh, ce privește participarea sportivelor, a femeilor din Arabia Saudită și din alte state arabe, Amnesty International a pus această problemă în discuție în mod repetat. Știm că femeile sunt discriminate sistematic acolo și uh, e clar că un eveniment uh, sportiv de această talie este ocazia potrivită pentru a convinge țările să renunțe la discriminare. Dar dacă ele vor să participe, trebuie să le obligăm să respecte standardele și valorile internaționale. Bun, mulțumesc foarte mult, domnule Frankenthal. Cred că a fost un schimb util și oportun. Mulțumim, grație colaboratorilor dumneavoastră am reușit să facem acest lucru. Ar trebui să ne gândim la aceste probleme cât mai des pentru că trebuie să creăm o campanie de conștientizare și să-i sensibilizăm pe cei care sunt responsabili. Ați spus pe bună dreptate că trebuie să includem drepturile omului în această politică și trebuie să avem o poziție puternică chiar și în um, competițiile europene. Avem o carte europeană a drepturilor omului și ar trebui ca ea să fie menționată mai des. Trebuie să colaborăm cu Subcomisia pentru Drepturile Omului și uh, poate eventual uh, s-ar putea face un um, raport pe această chestiune. Chestiunea este una um, care nu poate fi închisă și ar trebui eventual să menționăm cazuri în care drepturile omului nu au fost respectate. Să arătăm cu degetul nu doar țările, ci și organizațiile care au permis organizarea jocurilor în astfel de țări. Sigur că noi nu putem decât să vorbim și să dăm rezoluții, însă ar trebui să pornim o campanie de conștientizare în Consiliu și în ce privește politica noastră externă. Mulțumesc foarte mult tuturor. Încheiem aici ședința deschisă. Vă rog să părăsiți sala dacă nu faceți parte din coordonatori. Ne revedem mâine cu cartelele de vot.